Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Platz. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă rog să luați loc. Și pe puținele locuri de la PPE. Ich darf äh, den Tagesordnungspunkt Aș vrea să vă rog să începem cu punctul 8, prezentarea pachetului extinderii pentru 2015. Domnul comisar Johannes Hahn este aici pentru ca să ne prezinte acest pachet. Cred că Comisia, cu noua sa abordare, va putea să aducă mai multă claritate în aceste rapoarte și mi se pare un lucru de salutat. De aceea și uh, candidații la aderarea la Uniunea Europeană trebuie să înțeleagă acest uh, semnal ca unul pozitiv, uh, pentru că se dorește crearea unor premize mai clare pentru ca să se accelereze și să se faciliteze procesul de preaderare. Trebuie să constatăm că domnul uh, Johannes Han nu vine pentru prima dată să ne dea această să ne facă acest raport, însă abordarea este nouă și mi se pare că este un pas înainte evident. Extinderea este privită astăzi într-un context internațional foarte dificil. Probleme în vecinătatea noastră, problema migrației și a refugiaților este una care pune presiune suplimentară asupra acestui subiect al extinderii și trebuie să înțelegem că este corect ca procesul de extindere să fie totuși decuplat de uh, aceste probleme. Pentru că dacă extinderea trebuie să funcționeze, ea trebuie să funcționeze indiferent și independent de contextul politic și trebuie să, mai ales, să respecte regulile care sunt prevăzute pentru extindere, pentru că altfel, după aceea, extinderea va avea consecințe negative și de aceea aș vrea să vă rog că aceste presiuni internaționale nu trebuie să ducă la o versiune de extindere cu dumping, ca să spun așa, în ceea ce privește condițiile de extindere și ca să se poată continua acțiunea noastră, trebuie să înțeleagă toată lumea aceste principii uh, de bază. Pentru noi, ca Parlament European, este foarte important să ținem cont și de aspectele economice, de aspectele comerciale, dar și aspectele tehnocratice funcționarea instituțiilor democratice, statului, al statului de drept și uh, respectarea drepturilor omului. Acestea sunt chestiuni esențiale, iar Parlamentul a pus accentul pe aceste principii din totdeauna și nu va înceta să o facă nici acum în acest context uh, geopolitic, când e vorba de procesul de extindere. Aș vrea de aceea să-l rog pe domnul comisar să ne facă prezentarea sa. Vreau să-i mulțumesc foarte mult pentru faptul că a putut să vină astăzi, astfel încât să se poată respecta regulile și anume ca Parlamentul să fie primul informat în ceea ce privește pachetul extinderii, înainte ca acest pachet să fie făcut public. Nu este vorba aici de secrete, ci este vorba tocmai de faptul că Parlamentul are prerogative de democrație care trebuie respectate prin această procedură de întâietate. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru că, în ciuda dificultăților de calendar pe care le aveți în momentul de față, cu un calendar foarte încărcat, ați creat o fereastră pentru a putea veni să ne prezentați acest pachet. Propunerea mea este că, având în vedere că probabil vom avea foarte mulți vorbitori după aceea, Aș vrea să salut în primul rând prezența colegilor din parlamentele naționale care sunt deja în sală în parte și care vor mai veni uh, în decursul zilei de astăzi la punctul care este prevăzut în acest scop. Uh, vreau să le urez așadar un bun venit călduros și vreau să vă spun că coordonatorii și coordonatorii, așadar, spune președintele, au două minute și că după aceea vom avea un minut și jumătate sau chiar un minut, poate la un moment dat, pentru fiecare vorbitor în afară de coordonatori, pentru că sunt foarte multe persoane care s-au înscris la cuvânt și nu avem foarte mult timp pentru acest punct de pe ordinea de zi, deci trebuie să respectăm aceste reguli. Domnule Han, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru că ați făcut un rezumat foarte precis al uh, principiilor noastre și al uh, ideilor care ne ghidează în uh, elaborarea acestui plan. Și aș vrea să trec la engleză acum, spune comisarul. Stimați deputați, aș vrea să salut uh, în primul rând prezența reprezentanților parlamentelor naționale. Sunt foarte bucuros să pot prezenta în fața dumneavoastră acest pachet de extindere. Și sunt foarte bucuros să fac acest lucru, mai ales aici, în reuniunea AFET, împreună cu colegii de la Parlamentele Naționale. Cred că aceasta este o coincidență excelentă și binevenită și mă bucur de ea. La, încep, la sfârșitul uh, lui septembrie anul trecut, în timpul audierii mele în Parlament, am spus că nu ne vom opri în extinderea, în activitatea extinderii, pentru că uh, extinderea Uniunii Europene rămâne o perspectivă la fel de realistă ca până acum. Am vrut de asemenea să îmbunătățim și activitatea noastră de preaderare cu partenerii noștri și în ultimele luni am avut un schimb foarte intens de activități cu candidații la de- și pre- cei care fac parte din procesul de preaderare și am încercat să-i pregătim pentru provocările care urmează, stabilind o cale uh, europeană și uh, făcând mai multe stabilind mai multe principii. Iar criza migrației a dus la o cooperare mult mai strânsă cu țările din uh, Europa de Sud-Est pentru binele stabilității și uh, europene. Procesul de extindere aduce rezultate concrete și reforme democratice. Aceste reforme uh, sunt foarte importante și anume pentru stabilizarea regiunii noastre de vecinătate imediată um, iar uh, politicile inteligente, politicile uh, care se pot face de colaborare cu partenerii noștri nu sunt deloc uh, nu se exclud cu cele care se fac la nivel multilateral. Însă pachetul nostru are mai multe elemente noi acum. În primul rând, spre deosebire de alți ani în care se adopta în fiecare an un nou document strategic, de data aceasta avem o strategie care se întinde pe următorii patru ani ai mandatului meu. În al doilea rând, avem uh, o bază mult mai solidă pentru evaluarea noastră în rapoartele specifice de, pentru fiecare țară avem mai mult uh, accent care se pune pe nivelul de pregătire pentru uh, a putea să îndeplinească respectivele țări uh, obligațiile importante pentru aderare și ne-am concentrat mult mai bine pe țările în parte, pe specificitățile lor pentru ca să ajungă la rezultate concrete și pentru ca pe termen lung așteptările Uniunii Europene să fie mai clare de data aceasta decât în trecut. Raportul este de asemenea și mult mai armonizat. Um, o evaluare reală care permite fiecarei țări să vadă foarte clar unde se află în domeniile cheie este o nouă abordare importantă care pune accent pe o transparență mai bună și pe o uh, implicare mai bună a cetățenilor și a societății civile pentru a putea să participe la reforme. În mai multe domenii care sunt legate uh, direct de reformele fundamentale am uh, introdus aceste principii și raportul acesta subliniază nevoia de a ține cont de aceste principii, în primul rând în procesul de preaderare, care va fi în continuare și raspinării uh, politicii de extindere uh, sub această uh, comisie. Ne vom continua mai departe, ne vom concentra mai departe pe statul drept și respectarea acestuia prin reforme judiciare, prin combaterea crimei organizate și a corupției. O concentrare foarte puternică va fi uh, se va face pe libertatea de exprimare, pe combaterea discrimin, uh, libertății, restrângerii libertății presei și pe combaterea discriminării împotriva LGBT și Roma, dar și o îmbunătățire a capacității administrative și reforme administrative. Am pus accentul foarte mult până acum pe dezvoltarea economică și vom continua și să ținem cont de competitivitatea țării respective, pentru că acesta este un pilon foarte important pe lângă principiile de bază. Cu alte cuvinte, statul de drept și dezvoltarea economică sunt două laturi ale aceleiași monede. Însă amândouă subliniază importanța cooperării regionale. Aici uh, se poate reflecta cel mai bine um, progresele făcute în agenda conectivității, mai ales în contextul procesului de la Berlin și în uh, Balcanii de Vest în formatul celor șase. Vom sublinia și importanța relațiilor de vecinătate bune pentru a putea depăși disputele bilaterale. În ceea ce privește criza refugiaților în momentul de față, în cooperare strânsă cu regiunea extinsă, este absolut necesar să se combate acest fenomen și să se gestioneze mai bine acest fenomen pentru a putea să-i ajutăm pe cei care au nevoie de protecție de asistență și pentru în același timp a putea să asigurăm și să securizăm frontierele externe ale Uniunii și să combatem traficanții. Uniunea Europeană dorește să aducă o contribuție foarte mare în acest domeniu. Stimați deputați, permiteți-mi, vă rog, să menționez acum câteva puncte cheie din pachetul de extindere 2015 pentru fiecare țară, începând cu Balcanii de Vest. Montenegru, Montenegru a făcut procese, progrese foarte mari în negocierile de aderare, incluzând aici uh, deschiderea a opt capitole de negociere, ceea ce a fost posibil datorită progreselor făcute în statul de drept, îmbunătățirea cadrului legal și instituțional. Însă, în continuare, lista de probleme, crimă organizată sau uh, corupție sunt foarte, este foarte lungă cu legi cheie și structuri uh, noi, aceasta va putea să fie combătută această problemă și sperăm să se întâmple acest lucru. Aș vrea să folosesc această oportunitate de asemenea pentru a aminti nevoia de un dialog constructiv și inclusiv cu, uh, între, dialog, între opoziție și guvern. Acest dialog care trebuie să aibă loc în Parlament. Această chestiune este din ce în ce mai urgentă având în vedere evenimentele recente din Balcani. Numai aceste două instituții pot găsi un, o cale spre viitor. Serbia a făcut de asemenea foarte mulți pași înainte spre aderarea la Uniunea Europene, deschiderea mai multor capitole de negociere și uh, sunt convins că la conferința interguvernamentală din acest an se va putea continua pe deschiderea capitolelor. S-a ajuns la acorduri cheie între Serbia și Kosovo și aceste acorduri au fost foarte uh, constructive pentru dezvoltarea cooperării regionale cu vecinii săi. În același timp, Serbia s-a lansat într-o agendă de reformă foarte ambițioasă. Serbia este de asemenea și ea afectată de criza refugiaților da, și uh, nu a mai gestionat niciodată un influx atât de mare de refugiați și a gestionat acest lucru foarte bine. Serbia trebuie acum să continue pe această linie și așteptăm un angajament puternic din partea Serbiei pentru ca să continue cu aceste reforme, mai ales în ceea ce privește domeniul justiției, combaterii corupției, dar și uh, combaterea crimei organizate, libertatea de exprimare și antidiscriminare, îmbunătățirea reformei administrative uh, și administrației publice și reforme economice. La fel de important uh, este să se continue cu progresul în normalizarea relațiilor cu Kosovoul. Fosta Republica Iugoslavă Macedonia este de asemenea la un nivel foarte bun de aliniere legislativă, însă conținutul uh, unor înregistrări care au ajuns în uh, sfera publică arată că încrederea în justiție este subminată de interferența politicului o facilitare a unui acord politic este posibilă prin domnul Weigel, domnul Howitt și domnul Cucan, care sunt reprezentanți ai Parlamentului European care se implică în acest proces și suntem convinși că prin implicarea acestora se va putea încheia această criză politică. Liderii politici trebuie să implementeze acordul politic în, cu bună credință de asemenea, trebuie să țină cont de prioritatea absolută care este reforma. Situația interetnică este însă în continuare foarte fragilă și revizuirea acordului uh, cadru este, trebuie și ea finalizată. Trebuie să se ia măsuri pentru crearea de încredere în uh, comunitățile etnice și având în vedere progresele făcute până acum în implementarea acordurilor din iunie și iulie, Comisia este pregătită să extindă recomandările sa sale pentru a deschide negocierile de aderare cu uh, Firomul. Aceasta însă va fi o deschidere condiționată de implementarea continuă a acordurilor din iunie-iulie și va fi condiționată și de progresele care trebuie să fie înregistrate în uh, reformă și prioritățile stabilite. Toate aceste chestiuni vor fi analizate după alegeri încă o dată, alegeri care vor avea loc în primăvara anului viitor. În Albania, Salutăm uh, progresul uh, constant în uh, combaterea, în atingerea priorităților absolute care erau necesare pentru deschiderea negocierilor de aderare și pentru a lansa un set de reforme necesare pentru a face pași înainte către Europa. Însă trebuie să se facă mai multe în domeniul statului de drept, mai ales în ceea ce privește punerea în aplicare a reformei justiției și uh, construirea solidă a unui uh, instituții care să combată corupția și crima organizată. E nevoie de o abordare mai sistematică în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale care trebuie să fie asigurate și uh, în ceea ce privește legislația cu privind restituirile și uh, deznaționalizările trebuie, care au fost făcute în timpul regimului comunist, trebuie de asemenea să se facă progrese aici. În ceea ce privește Bosnia-Herzegovina, um, este pe calea reformelor și pe calea progresului în uh, în 2014 s-a ajuns, la un, s-a ajuns la un nou uh, moment important care a dus la un acord de asociere și cooperare și care a asigurat uh, o agenda de reforme care să se concentreze pe uh, pe îmbunătățirea statului de drept și reformele în domeniul socioeconomic. Și salut în acest domeniu progresele care s-au făcut în cadrul acestei, acestui pachet progrese care au început în iulie și salut și dialogul structurat în domeniul justiției, care pare să fie un forum corect pentru a putea rezolva chestiuni importante la nivelul justiției. I expect Bosnia and Herzegovina to Bosnia-Herzegovina trebuie să îmbunătățească pe viitor coordonarea politicilor la toate nivelurile și să îndeplinească acordul de asociere în urma aderării Croației. Guvernul din Kosovo a luat decizii importante în ultima vreme prin uh, înființarea tribunalelor speciale și a biroului special al procurorului și, de asemenea, a ajuns la acordul important cu Belgradul în august. Toate acestea sunt decizii cheie. Totuși, um, situația politică blocată de șase luni de zile a făcut ca reformele să fie întârziate. Kosovo se află la începutul reformelor și trebuie să se centreze în continuare pe această agendă a reformelor. Alături de un alt reprezentant, doamna Mogherini, am semnat acordul de asociere pe 27 octombrie cu Kosovoul și aceasta se întâmpla la Strasburg. A fost un adevărat pas istoric în relațiile dintre UE și Kosovo și aceasta îndeplinește obiectivele noastre față de regiunea din Balcani. Aștept ca și Parlamentul să-și dea consimțământul informat și acordul să fie finalizat și să intre în vigoare cât mai repede cu putință. Și trec acum la Turcia. Avem oportunități și provocări în comun, așa cum ne-a arătat foarte clar, din păcate, criza refugiaților. Susținerea umanitară pentru peste 2 milioane de refugiați care vin din Siria și Irak este esențială. Avem acțiune comună cu un plan de acțiune comună pentru refugiați și pe tema migrației. Vicepreședintele Timmermans și eu însumi l-am negociat. Relația noastră cu Turcia însă trece dincolo de domeniul migrației și vom continua să sporim cooperarea noastră în toate domeniile de interes reciproc. Politica uh, de securitate externă, energie și relații economice. Comisia speră să se pună capăt escaladării violențelor din Turcia și să ne întoarcem din nou la soluția negociată în problema curdă. În ultimul an au existat foarte multe probleme care au afectat independența justiției și, de asemenea, libertatea de exprimare și de întrunire, în special în ceea ce privește problemele de intimidare și hărțuirea jurnaliștilor, a mass mediei în general și legea internetului care permite blocarea conținuturilor pe internet. Reformele în acest domeniu sunt o prioritate absolut esențială pentru Turcia și aceasta în interesul uh, acestei țări. Vom uh, lua un angajament foarte clar cu guvernul Turciei pe aceste teme esențiale și sperăm ca uh, momentul acesta să fie utilizat și să se facă progrese în vederea promovării negocierilor pentru aderare ale Turciei. Doamnelor și domnilor, anul viitor va fi unul um, foarte plin din punctul de vedere al extinderii. Am spus cu claritate care este poziția noastră și ce trebuie să facem uh, atât uh, pentru la anul cât și pe termen mai lung. Noi ne-am respectat până acum uh, angajamentele, susținerea din partea comisiei dumneavoastră, din partea dumneavoastră în general și contactele bilaterale pe care le avem în mod permanent cu țările în curs de aderare au fost esențiale și răspunsul Parlamentului a fost esențial, așa că vreau să vă mulțumesc pentru susținerea deosebită pe care mi-ați oferit-o în ultimul an, mie și echipei mele, și susținerea specială pe care ne-a oferit-o câțiva dintre colegii dumneavoastră pentru a face față problemelor rezistente în unele țări și pentru a ajunge la soluții de natură politică. Mulțumesc! Mulțumesc! foarte mult. Îi dau cuvântul colegului Preda, coordonator din partea PPE și responsabil pentru relația cu Bosnia-Herzegovina în calitate de raportor. Două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, iau cuvântul în calitate de coordonator, din câte am înțeles, și abia după aceea în calitate de raportor. Așa că, uh, în calitate de coordonator, Aș vrea, în primul rând, să îl felicit pe domnul comisar pentru adoptarea acestui pachet de extindere. Este primul exercițiu de acest fel pe care îl faceți și am văzut că există un raport foarte bine documentat și echilibrat. Contextul, din păcate, nu este cel mai potrivit, ținând cont de criza refugiaților cu care ne confruntăm, Există uh, conflicte în vecinătatea noastră care reprezintă probleme majore, deci trebuie să le facem față în modul cel mai adecvat cu putință. Politica de extindere, așa cum arată documentul de strategie, reprezintă o investiție pe termen lung în stabilitatea și securitatea Europei și aceasta cu atât mai mult în contextul pe care l-am menționat mai devreme. PPE-ul la Congresul de la Madrid și-a reafirmat angajamentul față de această politică de succes a UE. Uh, noi respingem uh, uh, atitudinile superficiale față de această politică de extindere. Pentru noi este un element esențial și pentru PPE este o modalitate de a asigura stabilitatea pe continentul nostru, de a promova libertatea și democrația și drepturile fundamentale. Trebuie să reamintim și progresele făcute de toate aceste țări în ceea ce privește criteriile de la Copenhaga și uh, implementarea reformelor necesare care vor determina această aderare. Salut de asemenea introducerea noii metodologii pentru pachetul pe 2015. Este un lucru pe care Parlamentul a cerut de mai multe ori și care va întări vizibilitatea procesului de evaluare pentru țările candidate, pentru aceste țări și pentru cetățenilor. Mi se spune că pot să mă exprim acum și în legătură cu Bosnia. Vă mulțumesc pentru această precizare. În ceea ce privește Bosnia, da, te-aș ruga să nu depășești două minute, pentru că nu mai avem timp la dispoziție. Și chiar și coordonatorii au același timp de care dispun și raportorii. Mai avem nevoie și de câteva minute pentru ca restul comisiei să ia cuvântul pentru că altfel vom avea din nou această problemă a timpului. Da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, situația anul acesta este un pic mai bună, pentru că raportul anual este mai bun decât cele precedente. Uh, am notat câteva lucruri esențiale. În primul rând, există uh, o regresiune doar în ceea ce privește libertatea de exprimare și nu este un detaliu faptul că această libertate de exprimare nu este asigurată, după cum arată evaluarea făcută de comisie, dar, pe de altă parte, raportul de anul acesta arată că există o tendință pozitivă în această țară. S-au făcut progrese, de exemplu, adoptarea unui angajament politic din partea tuturor forțelor politice, care a dus la un adevărat pact de stabilizare și asociere în luna iunie, de asemenea un plan de reforme adoptat în iulie și e important ca acest spirit pozitiv să se mențină și mai departe, uh, introducând reformele necesare. Anul acesta a fost marcat și de o anumită instabilitate politică care ar putea reprezenta un obstacol pentru implementarea acestor reforme. Și un ultim comentariu în încheiere. Această instabilitate politic, politică a dus la reconfigurarea guvernului. Republica Sârbska, Republica Sârbă, practic, organizează acest referendum care este foarte îngrijorător pentru noi și aș vrea să uh, pun o întrebare aici comisarului Han în legătură cu candidatura, pentru că mai multe state doresc să-și depună candidatura și vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră, pentru că tocmai am aflat despre această regulă acum. Mulțumesc. Tocmai am spus uh, și înainte care este timpul de intervenție. A existat o neînțelegere, dar uh, rog și pe ceilalți uh, colegi să respecte timpul pentru că domnul Han peste o oră pleacă și atunci degeaba mai punem întrebări dacă nu vom avea posibilitatea să răspundă. Trebuie să ne adaptăm. Îi dau cuvântul domnului Howitt, care este și coordonator și uh, o înlocuiește și pe doamna Piri, în uh, relația cu Turgia. Mulțumesc, domnule Brock. Am să încerc să respect timpul de vorbire. În primul rând, vreau să spun că regret întârzierea publicării raportului pe anul acesta. Am avut uh, o dezbatere privată cu comisarul Han și mi se pare că prezentarea acestui raport în fața Parlamentului este esențial pentru noi. E bine însă că nu s-a spus nimic în legătură cu Turcia înainte de alegerile din Turcia și aceasta cred că a putut influența procesul de acolo. Ne bucură pachetul care a fost uh, realizat și evaluarea care se va face pentru toate aceste țări. De asemenea, trebuie să vedem ce uh, pași înapoi s-au dat, pentru că aceștia sunt esențial de evaluat și trebuie să recunoaștem și ce s-a spus în legătură cu criza refugiaților. Această criză n-ar trebui să distorsioneze procesul de extindere. Criza refugiaților ar trebui uh, făcută la alt nivel și asta ar însemna să avem uh, progrese la anumite capitole, cum ar fi, de exemplu, liberalizarea vizelor sau altele. Există teme care sunt afectate, regulile 23-24 din unele țări și de asemenea a fost afectată firomul. Nu știu dacă Uniunea Europeană oferă bani cash pentru cooperare. Dacă dorește ca aceste țări să coopereze mai mult, atunci ar trebui să vină cu noi fonduri, nu să utilizeze doar fondurile din instrumentul de preaderare. Dacă doar uh, transferăm și realocăm uh, banii existenți, aceasta n-ar putea fi în interesul țărilor vizate, în special a Turciei și trebuie să existe o mai mare coeziune între comunitățile locale și comunitățile de refugiați. Noi spunem că suntem îngrijorați pentru că există tendințe naționaliste în regiunea Balcanilor, așa că Europa trebuie să fie foarte atentă să nu provoace și mai mult aceste tendințe. Am salutat primul pachet de extindere al Comisiei Juncker și grupul nostru își menține angajamentul față de această politică de extindere și regretăm orice fel de încetinire a acestui proces. Noi sperăm ca noi capitole de negociere să fie deschise anul acesta cu Serbia, să se treacă peste blocajele din Albania la anul și sperăm ca și Bosnia-Herzegovina să obțină statutul de plin de țară candidat la anul. Criteriile pentru procesul de extindere trebuie menținute și la anul. Ținând cont de faptul că nu am prea mult timp la dispoziție, și uh, ținând cont de faptul că colega noastră uh, Piri a avut o problemă în familie, vrem să uh, ne arătăm toată simpatia față de dânsa și pot să spun că și din partea dânsei că, într-adevăr, ultimul an a fost dificil din punctul de vedere al Turciei. Noi susținem Turcia în procesul de aderare, deschiderea capitolelor de negociere și Considerăm că Turcia este un partener esențial pentru a face față crizei migrației și un partener la nivel global pentru a face față crizei din Siria. Domnule Han, aș vrea să vă întreb astăzi care sunt ambițiile dumneavoastră, ce capitole ați dori să negociați și să deschideți spre negociere cu Turcia și care este poziția uh, Consiliului în ceea ce privește capitole 23 și 24 în special. Stimate colegi, stimați colegi, și o nouă intervenție de patru minute în cazul acesta ar trebui să aibă pretenția și ceilalți coordonatori să poată vorbi patru minute. În cazul acesta, în afară de coordonator, poate nu mai pot să dau cuvântul și altora. Domnul Țano, care cuvântul responsabil pentru Muntenegru. Mulțumesc, domnule președinte. ECR este în continuare în favoarea procesului de extindere, dar considerăm că va fi nevoie de ceva timp și știm că nu uh, mai este situația ca înainte, ținând cont de faptul că Uniunea Europeană se confruntă cu o adevărată criză existențială în ceea ce privește proiectul european, posibilitatea Brexitului uh, și criza migranților indiferent că e vorba de refugiați economici eh, sau nu, care vin nu numai din Siria, vin și din alte țări precum Afganistan, Pakistan, Eritrea, Nigeria, Africa subsahariană și așa mai departe. Și chiar și dintr-o țară candidată și membră NATO, Albania, care cred că este a patra pe listă. Nu am să intru acum în detalii. În calitate de raportor pentru Montenegru, Uh, cred că, într-adevăr, Muntenegru și-a făcut datoria și s-au deschis capitole spre negociere, însă în ultima vreme au existat presiuni foarte mari asupra guvernului și asupra agențiilor de implementare a legii. Multe țări, de altfel, din Balcanii Occidentali au probleme cu independența justiției, cu lupta împotriva corupției și a criminalității organizate. Acestea rămân provocări esențiale, așa cum se întâmplă și în Serbia, Kosovo și altele. Aceeași instabilitate politică a amenințat și uh, Macedonia, care a rămas cu problema uh, vetoului din partea Greciei și a problemei numelui acestei țări. Probleme care n-a fost rezolvată încă de Troica și această țară merită deschiderea negocierilor care a fost recomandată de mai multe ori, dar nu a fost confirmată până în ziua de astăzi, bineînțeles și din cauza instabilității din această țară și uh, din cauza faptului că relațiile interetnice sunt destul de fragile. Trecând la Turcia, situația este foarte problematică. Există o deteriorare a situației drepturilor omului în ultima vreme, arestarea multor jurnaliști, există îndoiele în ceea ce privește independența justiției și rolul pe care Turcia l-a avut în ceea ce privește susținerea jihadiștilor din Siria. Totuși, Turcia rămâne un actor esențial și partener important pentru noi și sperăm să joace un rol constructiv pentru a rezolva problema uh, Ciprului. Vreau să vă întreb, domnule comisar, dacă Turcia, după vizita uh, cancelarului Merkel și a altora și după acordul care a fost uh, oferit va primi, va readmite migranții din Grecia și îi va aduce din nou pe teritoriul Turciei. Mulțumesc. Intervenție fără microfon a președintelui. Să ne Mulțumesc, domnule președinte. Fără îndoială, raportul Comisiei Europene în comparație cu cele din anii trecuți este alcătuit în condiții dramatice, dacă este vorba de uh, statele din Balcanii Occidentali care doresc să se apropie de Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană acum nu este foarte populară în această regiune. Anterior exista impresia că Uniunea Europeană înregistrează un progres după altul, că nu există granițe în Uniunea Europeană. Doresc să mulțumesc domnului comisar pentru angajamentul dovedit în continuarea procesului de extindere a Uniunii Europene. Cred că a ținut cont de întreaga problematică și mulțumesc pentru asta. Unul dintre elemente care marchează dezbaterea este fenomenul migrației și mai ales urmările acestei crize pentru statele din Balcanii Occidentali. este corect să ne exprimăm respectul pentru statele eh, care au făcut parte din ruta Balcanilor, pentru că în aceste țări există o situație complexă, dificilă. Este ușor să critici. E mult mai simplu să adresezi critici decât să înțelegi situația acestor țări. Există o economie slăbită în această regiune și se mai adaugă un element. este vorba despre poziția geostrategică a statelor din vecinătatea Uniunii Europene, care este foarte importantă pentru statele candidate, pentru că situația geostrategică și a vecinilor imprimă atitudinea noastră vis-a-vis -vis de fenomenul extinderii. În ce privește Macedonia, este foarte important ca Macedonia să respecte toate angajamentele care decurg din angajamentul de la Pârjen. Dar este important și ca la nivelul Comisiei să se respecte toate angajamentele. Pentru că domnul comisar a dat un acord condiționat pentru extinderea cu Macedonia. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Han pentru această prezentare. Cred că trebuie să spunem de la bun început că um, vine cu o oarecare întârziere. În al doilea rând aș spune că um, până la urmă uh, Uniunea Europeană nu trebuie să cedeze față de Turcia, în același timp însă nu trebuie nici să-și închidă porțile vis-a-vis -vis de Turcia pentru că și această problemă, până la urmă, într-un viitor apropiat, va trebui să fie lucita, lucidată. De ani de zile sunt angajat politic și eu cred că politica trebuie să domine relațiile noastre. În ciuda a ceea ce am dori să facem uh, prin uh, principiul uh, ușilor rotative. Cred că trebuie să acționăm înțelept. Nu este un joc de șah cu, cu soldați înarmați. Cred că Uniunea Europeană trebuie să acționeze onest. Părerea mea este că Turcia în clipa de față mai degrabă dorește să înăbușe libertatea și drepturile omului. Deci în acest context, domnule Han, cred că trebuie să găsim poate și soluții pentru problema cipriotă, care poate până la urmă să favorizeze Um, um, apropierea și aderarea Turciei. Deci să nu uităm uh, problema uh, cipriotă. Nu veți găsi nici un singur uh, cetățean cipriot care să poată fi de acord cu, redeschide, cu deschiderea de noi capitole de negociere dacă nu se fac progrese în ce privește rezolvarea problemei cipriote. Mulțumesc! Stimate domnule comisar, Stimate domnule președinte al Comisiei, trebuie să mi exprim mirarea, nedumerirea că ă, nu ne acordăm timpul necesar pentru a analiza rapoartele de progrese pentru atât de multe state. Deci, ținând seama de situația din uh, țările despre care vorbim, mi se pare că această dezbatere nu este adecvată cu un timp de intervenție atât de scurt. Este doar expresia modul, uh, faptului că am găsit o procedură greșită pentru a prezenta situația din aceste țări. Mulțumesc, domnule Fleckenstein. Dați-mi voie să termin să intervenția mea în legătură cu situația din Balcani. Vreau să spun că după ce am făcut o călătorie săptămâna trecută prin Macedonia și am ascultat și rapoartele unor colegi care cunosc bine alte state din Balcani, îmi lipsește o evaluare și apreciere clară, pentru că în felul acesta nu continuăm decât o politică de laissez-faire pe care Uniunea Europeană a practicat-o în ultimii ani vis-a-vis -vis de cetățenii din această regiune. Iar scepticismul vis-a-vis -vis de procesul european de aderare se face din ce în ce mai simțit. În prezentarea eh, care ni s-a făcut, lipsesc documentele eh, legate de aceste rapoarte pe care le-am primit abia astăzi dimineață, după ce alți jurnaliști eh, sau jurnaliștii au avut deja acces la aceste documente. Deci aș vrea să știu cum doriți să contracarați acest scepticism, cum doriți să dezvoltați strategii europene care să stimuleze dezvoltarea economică din aceste țări, să combată corupția și să uh, stimuleze uh, respectarea uh, drepturilor fundamentale, libertatea presei, pluralismul, pentru că acestea în majoritatea statelor din Balcanii Occidentali în clipa de față nu sunt respectate sau nu există prevederi constituționale vis-a-vis -vis de ele. Iar în ce privește Turcia, trebuie de asemenea să discutăm dacă ceea ce se întâmplă acum are vreo legătură cu criza Uh, migrației sau uh, se dorește de fapt o revenire la procesul de negociere cu Turcia. Așa uh, cum citesc eu articolele din presă care sunt atât de critice vis-a-vis -vis de drepturile fundamentale și de democrație, aș vrea să știu cum evaluați dumneavoastră situația din Turcia. Iar de asemenea, în ce privește bloc care, da, despre care am auzit că există în Grecia și Cipru. V-ați depășit timpul, spune președintele, și vă voi întrerupe microfonul. Dar eu vreau să știu ce se va întâmpla pentru stabilitatea internă a Turciei cu ajutor european. Doamna Harms, și dumneavoastră trebuie să respectați timpul de două minute. În al doilea rând, avem de-a face cu o informare din partea comisarului, așa cum există procedura. Domnul comisar a fost de acord să vină să ne facă această prezentare amânându-și alte deplasări. Aceasta este procedura tradițională. În al treilea rând, Ă, există raportori care vor analiza ă, tematica aceasta, vor exista rapoarte de progrese care în repetate rânduri vor avea ocazia să fie analizate în această comisie pentru a avea până la urmă o decizie. Cred că această procedură trebuie să fie acceptată nu dorim ca astăzi să evaluăm definitiv întregul proces de extindere. Poate că uh, sunteți dispuși să priviți lucrurile și în felul acesta și să nu încercați să tulburați până la urmă derularea ă, dezbaterii. Dau cuvântul domnului Carver. Da, în legătură cu acest pachet de extindere, am încercat să mă informez ă, despre site. Înțeleg dorința de a impune bune guvernanța în vecinătatea Uniunii Europene, să facem progrese în domeniul democratic. Iar uh, în ce privește extinderea uh, eu mă tem că până la urmă uh, vom acționa mai degrabă într-o manieră neocolonială. Eu mă întreb în comparație cu preocupările vis-a-vis -vis de Rusia, dacă putem dezvolta politicile care să ducă până la urmă la o armonizare a relațiilor. Pentru că, de fapt, procesul de extindere ar putea până la urmă să pericliteze relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia trebuie să uh, ne gândim la interesele tuturor uh, partenerilor uh, comerciali, inclusiv în această zonă. Noi ne dorim, de fapt, să existe pace în Europa, de atunci să nu încercăm să acționăm provocator. Iar în ce privește relațiile Eh, cu NATO, relațiile cu Turcia. Ați vorbit despre o serie întreagă de lipsuri. Dar eh, știți că acum, vis-a-vis -vis de Turcia, încercăm să eh, le fluturăm zahărelul ca să cadă de acord cu noi. Dar trebuie să ne gândim dacă extinderea Uniunii Europene tot mai mult până la limitele cu Irak și cu Siria uh, sunt o idee binevenită sau nu? Domnul Schaffhauser, voi avea o intervenție scurtă. Uh, domnul uh, comisar este pentru mine o personalitate simpatică, eu rămân un creștin democrat, dar, uh, din păcate, politica pe care uh, o desfășurați mi se pare că uh, este un eșec. Încercăm să uh, mărșăluim uh, tot mai departe, să ne extindem tot mai mult, în același timp însă există o serie întreagă de probleme care nu sunt bine rezolvate în Europa de astăzi, fie că e vorba de criza economică, fie că este vorba de criza migrației. Dar există și un eșec vis-a-vis -vis de uh, statul de drept față de democrație, pentru că în diversele state, de fapt, se aprofundează un un sistem mai degrabă uh, de natură mafiotă. Și, eh, din păcate, eh, politica dumneavoastră este un eșec și pentru că marchează finalul eh, dezastros al Uniunii și al Europei. Noi trebuie să ne concentrăm mai degrabă pe un nucleu dur al Europei. În loc să facem asta, noi ne disipăm. Deci ceea ce trebuie să facem este o cooperare cu Rusia, dar uh, dumneavoastră o sancționați, uh, sacrificând până la urmă stabilitatea din Europa Centrală. Noi trebuie să avem uh, o politică fermă față de crima organizată, pe care noi însă nu o promovăm. Deci, eu rămân un european din punct de vedere cultural și civilizator. Mulțumesc foarte mult. Poate că ar trebui să organizăm cu Rusia o nouă conferință de la Ialta pentru a stabili ordine în Europa, cel puțin așa am înțeles din intervenția dumneavoastră. Iar acum, eh, din partea eh, colegului nostru care este raportor pentru Serbia, domnul McAllister. Mulțumesc pentru prezentarea acestui pachet de extindere. Aș doresc să îi mulțumesc lui Johannes Hahn pentru activitatea foarte bună pe care a desfășurat-o din momentul preluării mandatului. Aceste rapoarte nu uh, urmăresc strategii clare, dar numesc o serie întreagă de probleme în care activitatea din aceste țări trebuie să se îndrepte știu cât de important este pentru Serbia să deschidă primele capitole de negociere și știu că uh, acest lucru ar trebui să se întâmple cât de curând. În momentul în care primul capitol va fi deschis, uh, începe de fapt uh, marele efort al nostru de colaborare, pentru că Există multe probleme care pot fi rezolvate în Serbia mai rapid odată cu deschiderea negocierilor. Întrebarea mea este când va avea loc această deschidere a negocierilor cu Serbia? Domnul Fleckenstein, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, și eu regret că avem doar o oră la dispoziție pentru această dezbatere, pentru că nu este o ședință obișnuită. Pentru că, de fapt, comisia a tot amânat întâlnirea cu noi, ceea ce a fost un semnal nefericit. În legătură cu Albania, doar câteva cuvinte, pentru că nu am putut să mă documentez aprofundat. Cred că reforma justiției ar trebui să fie uh, principala prioritate în prima jumătate a anului viitor. Trebuie să uh, fie stabilite regulile jocului cel puțin între marile partide, pentru ca după aceea reforma să poată fi implementată. În al doilea rând, cu un an în urmă, colegul Cucan și cu mine am vizitat uh, Tirana și am vorbit despre corupție, despre criminalitate. Iar uh, ne dorim de asemenea ca în cursul acestei săptămâni să mai putem avea și uh, convorbiri cu reprezentanții celor două uh, mari partide pentru ca în felul acesta să putem uh, progresa în activitatea noastră parlamentară, dar apreciez faptul că cele două mari partide și-au apropiat punctele de vedere. Intervenție fără microfon. Bun. În cât timp mai avem la dispoziție, dau cuvântul domnului Pițula pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, la început aș vrea să vă citez. Criza a stimulat nevoia de a coopera cu Balcanii Occidentali și sunt de acord cu dumneavoastră. Înțeleg de aceea noua metodologie folosită în noul raport de progrese pentru statele candidate și potențial candidate noua abordare se face simțită deja în relația Uniunii Europene cu Bosnia-Herzegovina începând cu decembrie 2014 pentru că a fost încheiat un acord de asociere, dar în continuare există o serie de probleme. Din nefericire, cu câteva zile în urmă la Sarajevo S-a uh, vorbit și despre uh, includerea uh, unei cooperări parlamentare în relația dintre Uniunea Europeană și Bosnia-Herzegovina. Pentru că Până acum a existat o opoziție la nivelul Parlamentului din Bosnia-Herzegovina care, um, datorită acordului de la Dayton, a încercat să impună propriile reguli, dar noi nu putem face asta fără reguli de procedură, nu putem să elaborăm recomandări și ca atare nu am reușit să atingem rezultatele pe care publicul larg le aștepta. Um, Consiliul de stabilizare și asociere va fi organizat în curând și aș vrea ca și această problemă menționată de mine să fie discutată în cadrul acelei adunări pentru a evita aceste probleme pe viitor. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Austrevicius, aici sunt. În noua politică de extindere e vorba de fapt de credibilitatea politicii de extindere a Uniunii Europene. Am promis țărilor respective să le susținem pe drumul lor spre Uniunea Europeană și de aceea este un test de credibilitate pentru toți. Cât de mult vom rămâne angajați pe această linie politică și observ din raportul pe care ne ați prezentat în această dimineață că, de fapt, corupția a fost menționată ca o problemă de, pe termen lung și o problemă foarte mare pentru toate țările candidate pe care le-ați menționat în raport. Ceea ce înseamnă că dacă nu se abordează corupția în mod adecvat, nu putem să ne așteptăm la vreun progres în uh, aceste țări în ceea ce privește aderarea lor la Uniunea Europeană. Și întrebarea mea către dumneavoastră, domnule comisar, este următoarea. Ce eforturi uh, suplimentare vreți să faceți pentru a rezolva corupția în aceste țări, pentru ca țările respective să fie gata pentru aderare. Și al doilea punct uh, se referă la îmbunătățirea capacității administrative în ambele instituții. Comisia Europeană, pentru că vedem aici uh, o nevoie crescândă, pentru ca și Comisia să se concentreze mai precis și mai specific pe țările acestea, pentru ca să dea recomandări uh, exacte și recomandări la timp pentru ca aceste țări să poată face un progres. Dar la fel și pentru țările candidate, ce ar trebui să se facă pentru ca să se poată crea o capacitate administrativă mai bună a statelor respective și pentru ca aceste operațiuni să meargă mai fluent? Mulțumesc! Următorul, doamna Valero. Mulțumesc, domnule președinte. Urmăresc Turcia mai îndeaproape decât alte țări și îmi pun câteva întrebări cu privire la acel amestec destul de nefericit între chestiuni care țin de migrație pe de o parte și extindere pe de alta. Mi se pare foarte păcat că pe de o parte ne pretindem apărătorii drepturilor omului și pe de altă parte, din momentul în care primim refugiați uh, numai pentru că avem nevoie să găsim o soluție, nu mai contează aceste drepturi. În ceea ce privește frauda electorală și uh, felul în care s-a gestionat uh, întregul proces, Uh, nu știu ce să spun, nu știu dacă a existat această fraudă electorală, dar cred că a trebuit să studiem mai îndeaproape ceea ce s-a întâmplat. Chiar dacă alegerile au decurs bine, totuși să nu uităm ceea ce s-a întâmplat în timpul campaniei electorale, care nu prea corespunde cu un stat de drept. Și îmi pun întrebarea și uh, despre posibilitatea pe care o avem, de exemplu, de a fi mediatori în conflictul între Turcia și curzi pentru că dacă acest conflict nu se rezolvă, viitorul uh, Turciei și a Kurdistanului va fi destul de sumbru. Mulțumesc. Domnul Peter, le mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență și stimați uh, colegi din Parlamentele Naționale. Rapoartele din acest an sunt tratate într-un context foarte dificil politic și sunt de acord cu cei care afirmă că acest teritoriu a devenit și mai important în ultima vreme. Eu salut orice progres în țările candidate și în același timp regret frustrările care sunt legate de procesul de extindere și, uh, din păcate, aceste frustrări nu îmbunătățesc procesul. Eu sunt convins că aceste frustrări pot fi însă înlăturate și anume cu o voință politică mai puternică. De aceea eu aș propune ca să eliminăm acele metode care nu au dus la progres până acum și să alegem acea cale care să ducă cu adevărat la extindere, care să dea o șansă acestor țări. Trebuie să îmbunătățim colaborarea în regiune în sensul valorilor și principiilor Uniunii Europene. În ceea ce privește Macedonia, sunt bucuros că s-a ajuns la o normalizare. Aceasta s-a putut datorită Comisiei Europene cu ajutorul colegilor noștri din Parlament și mi-aș dori ca problemele de coeziune internă să slăbească din ce în ce mai mult, coeziunea să se îmbunătățească și Macedonia să poată să adere mai, să adere mai repede la Uniunea Europeană. Eu cred că nu ar trebui să așteptăm următoarele alegeri și abia să discutăm după alegeri despre anumite chestiuni. Eu cred că trebuie abordate chiar acum aceste probleme. Mulțumesc! Domnul președinte dă cuvântul fără microfon, deci nu știm cui dă cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Azubalis din uh, Letonia. Mulțumesc pentru prezentarea documentelor înainte și vreau să folosesc această ocazie pentru a vă întreba câteva puncte în legătură cu revizuirea politicii de vecinătate, având în vedere că această politică este tot sub resortul dumneavoastră. Suntem de acord că este nevoie de politici de parteneriat cu Uniunea Europeană, unde obiectivele sunt clare. Aceste politici sunt prevăzute pentru dezvoltarea unor state prospere, și în progres în vecinătatea noastră și eh, care ne îmbunătățesc și nouă situația. Știm cu toții însă că și vecinii vecinilor nu ar trebui să fie cei care să dicteze termenii angajamentelor Uniunii Europene cu partenerii ei. De aceea am fost foarte surprins să aud și să aflu că a existat o vizită comună în, a Comisiei și oficialilor SAE la Moscova pentru consultări care priveau rezultatul politicilor uh, de vecinătate și revizuirea acestei politici. Rezultatele care vor fi prezentate de-abia după două săptămâni statelor membre, deci în, pe 18 noiembrie, Vreau să vă întreb dacă este adevărat că începem să ținem cont și de abordarea Rusiei și dacă încercăm să ne sacrificăm, de fapt, ambițiile nu numai ale noastre, ci și a partenerilor noștri asociați, pentru ca să mulțumim Rusia. Deci eu cred că nu putem să o luăm pe această cale, pentru că nu aceasta va duce la deescaladare. Mai degrabă, această tendință va fi percepută ca o slăbiciune și slăbiciunea, îmi cer scuze, va fi ceea ce încurajează agresivitatea. Ați putea com comenta, domnule comisar, vă rog. Mulțumesc, spune domnul Can. Mulțumesc comisarului pentru, și comisiei pentru activitatea depusă și pentru ceea ce nu este cu siguranță o sarcină ușoară. Este clar însă că acum suntem într-o poziție mai bună decât anul trecut. Știm din evenimentele de anul trecut că cetățenii din Bosnia-Herzegovina doresc să vadă progrese cât mai repede și liderii politici au promis să ofere o agendă ambițioasă politică pentru a crea locuri de muncă, a îmbunătăți economia și a spori eficiența guvernului. Însă toate acestea rămân retorică dacă nu se iau și decizii concrete și pentru leadership aceasta înseamnă să se îmbunătățească um, acțiunile, înseamnă că trebuie să fie abordate chestiuni care Um, au mâncat, practic, din elanul politic în ultimii ani. E vorba de uh, respectarea drepturilor omului, de o justiție care funcționează, de o presă liberă. Și grupul meu este foarte îngrijorat de referendum din Republica Sârbska, pentru că acesta ar pune la îndoială coeziunea și integritatea teritorială a Bosniei, Herțegovinei și va distrage atenția de la problemele reale economice cu care se confruntă populația. Grupul SCD rămâne angajat uh, față de Bosnia-Herzegovina și a procesul său de aderare și datorită noastră, domnule Han, uh, aș vrea să vă întreb un lucru și anume ce se poate face pentru ca societatea civilă să aibă de beneficiat de mai multă transparență a procesului de aderare și cum încurajați Republica Sârbska în acest context. Mulțumesc, vreau să dau uh, cuvântul acum domnului comisar. Nu, nu pot să vă mai dau cuvântul. That's fair să rău. Ce să fac? Îmi pare rău. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, din partea mea, aș dori să vă spun că o să mai avem multe ocazii pentru a discuta despre toate aceste rapoarte și plec de la premiza că actualitatea acestor rapoarte nu se va schimba prea mult uh, în următoarele săptămâni. Deci vom mai avea, cred, ocazia să discutăm despre aceste subiecte și în următoarele săptămâni. În al doilea rând, uh, și către reprezentanții parlamentelor naționale care nu participă tot timpul la discuțiile noastre, aș vrea să spun că filozofia extinderii, negocierile pentru extindere și pentru aderare, sunt mai puțin uh, negocieri, după cum le spune numele, ci mai degrabă un proces. Și vreau să atrag atenția asupra acestei nuanțe. E vorba de un proces în care se așteaptă îmbunătățirea și punerea în aplicare a unor lucruri pe termen lung. S-a vorbit de foarte multe ori de situația care s-a creat în, în aceste țări din cauza corupției. Trebuie să spun că în toate aceste țări, ca să luăm corolarul, o legislație care corespunde standardelor europene în ceea ce privește textele, dar, de fapt, despre ce este vorba este să se și pună în aplicare aceste legi care există acum, trebuie să fie implementate și aici uh, trebuie să se facă, să se dea dovadă de o mai multă acțiune și dinamism pentru ca ele să nu rămână doar pe hârtie. Pentru aceasta este nevoie de timp, însă și de aceea e mai potrivit să vorbim de un proces decât să vorbim pur și simplu de negocieri. Este valabil aici uh, acest lucru pentru mai multe domenii. Mă refer aici mai ales la drepturile fundamentale și la aspectele fundamentale care fac progresul unei țări. Știm că se mai așteaptă multe uh, îmbunătățiri, dar nu, lucrurile nu se schimbă ca atunci când aprinzi o lampă, pur și simplu de azi pe mâine, ci lucrurile trebuie să fie analizate în timp. Și dacă ar fi să continui ideea doamnei Harms, și anume această oboseală a extinderii care se simte nu numai uh, în Uniunea Europeană la cetățenii Uniunii, a început să se simtă și la cetățenii de la fața locului, din țările care vor să adere. Și deci trebuie cu atât mai mult să prezentăm care este plus valoarea pentru cetățenii din țările candidate dacă aderă la Uniunea Europeană. E foarte simplu să răspundem la această întrebare. E vorba de o îmbunătățire a calității vieții, a standardelor de viață. E vorba atât de spațiul individual al fiecăruia, cât și de perspectivele economice ale țării. Și de aceea, pe lângă concentrarea și prioritatea pe care o reprezintă aceste, aceste idei fundamentale și dezvoltarea economică a țării este esențială, pentru că numai dacă o țară are o perspectivă economică atunci se poate vorbi de nevoia, de atitudinea cetățenilor față de um, țara lor, pentru ca să rămână în acele țări și să nu plece în alte țări, pentru că de obicei uh, cei mai dinamici, cei mai buni dintr-o societate pleacă din uh, țara respectivă și aceasta are efecte secundare serioase pentru țara respectivă. Deci trebuie neapărat să se meargă în paralel cu un proces de creștere economică și sunt convins că un proces de creștere economică are apoi efecte asupra drepturilor fundamentale, pentru că, de exemplu, statul de drept, independența justiției, libertatea presei, sunt chestiuni importante pentru investitori, nu numai pentru investitorii străini, ci și pentru investitorii uh, din țara aceea. Nimeni nu este gata să-și riște banii dacă nu poate să se bazeze că există o justiție independentă și că există o legislație care să corespundă standardelor europene și să fie și aplicată. Aici cele două domenii se împletesc, de fapt, și ar putea să se și îmbunătățească reciproc, ar putea să se influențeze reciproc și ar putea să creeze condiții mai bune. În acest context, mi se pare foarte important ca și societatea civilă și structurile ei să se modifice și să fie întărite prin procesul de preaderare. Aceasta se vede, de exemplu, și prin faptul că în următorii ani vom cheltui mai mulți bani pentru îmbunătățirea structurilor din societatea civilă. Mai multe fonduri decât am avut în trecut, de exemplu. Aceasta însă depinde de proiectele pe care le prezintă societatea, de intențiile acesteia și, și aici trebuie să spun, dacă e să ne luăm, de exemplu, după exemplul bosniei herțegovinei este foarte important că ca și societatea civilă să dorească să se implice masiv în așa numitul policy shaping, în crearea unei scene politice, pentru ca să nu se creeze o societate paralelă sau o lume paralelă a societății civile în care avem, uh, pe de o parte, societatea civilă și, pe de alta, avem uh, tradiționalele partide politice și uh, ale lor, ca să spun așa, și nu e nevoie, de fapt, să uh, și șefii din, aceste, din, aceștia, din acest domeniu politic și pot să vorbesc la masculin pentru că, din păcate, și um, societatea din Bosnia Herțegovina trebuie să se îmbunătățească din acest punct de vedere. Acum, pe scurt, că despre țările în chestiune. Turcia, în primul rând. Trebuie să amintesc că în Consiliul European există o hotărâre de a uh, continua negocierile. Din câte știu, nu s-a schimbat nimic uh, la această decizie, dar profesionalismul impune ca aceste negocieri să se continue pentru că avea, să avem un rezultat în final, un rezultat care după aceea să poată fi evaluat pentru a lua o decizie. În al doilea rând, vreau să admit cu plăcere că criza um, refugiaților a creat un moment oportun pentru Turcia Turcia este, din perspectivă europeană, acum un partener esențial, este un partener geostrategic esențial și invers, și noi, Uniunea Europeană, am devenit pentru Turcia mai mult cel mai uh, important partener, probabil și cel mai de încredere partener în această problemă, dar și din perspectiva economică, cu siguranță cel mai important partener și este evident dacă e să considerăm cele două aspecte, lăsând la o parte celelalte considerente că aceste două entități, Uniunea Europeană pe de o parte și Turcia pe de alta, să încerce să colaboreze mai strâns una cu cealaltă. Aceasta se concretizează și trebuie să se concretizeze și prin punerea în aplicare a planului de acțiune și motivul pentru care trebuie să plec în curând din reuniunea noastră este tocmai pentru că mă întâlnesc cu domnul Timmermans pentru ca să plecăm la Ankara și pentru a evalua situația, pentru a putea relua negocierile de aderare după alegerile care au avut loc în Turcia. Dacă se pune problema uh, negocierilor de aderare sau liberalizării vizelor, vă spun foarte clar că nu se pot face uh, soluții, sau nu se pot găsi soluții speciale numai pentru o țară când e vorba de punerea în aplicare a anumitor obligații unor chestiuni care sunt, de fapt, standarde europene. Deci, când vorbim de liberalizarea vizelor, atunci nu avem posibilitatea să vorbim despre acest subiect fără să avem o monitorizare corespunzătoare, fără măsurile aferente pe care le-am luat și în cazul altor țări și fără ca din partea Turciei să vină un raport pozitiv. Ceea ce se poate întâmpla și este și, uh, de fapt, subiectul discuțiilor noastre, dacă ambele părți uh, o doresc și o spun foarte conștient, ambele părți, atunci acest proces se poate accelera. Se poate, de exemplu, face de două ori pe an un raport cu condiția ca să existe evoluții concrete, pozitive, care să facă un raport uh, justificat. De exemplu, disponibilitatea pașapoartelor biometrice ar fi un exemplu sau echipamentul necesar pentru a le crea și a le analiza. Nu sunt, acestea nu sunt lucruri pe care putem să le analizăm de azi pe mâine, dar poate că procesul de achiziționare, de instalare poate fi accelerat. Același lucru este valabil și pentru negocierile de aderare, doamnelor și domnilor. Cred că într-o fază în care avem negoci- am avut negocieri de aderare foarte angajate până acum, foarte implicate cu Turcia, am putut să notăm dezvoltări pozitive în această țară. Și de când uh, procesul s-a a, uh, încetinit în ultima vreme, lucrurile nu au mers neapărat într-o direcție europeană. Și de aceea consider că pregătirea pentru o posibilă deschidere a capitelelor 23 uh, și 24, care țin de drepturile fundamentale, este un pas uh, foarte important, sunt măsuri esențiale pe care va trebui să le luăm, pentru ca și Turcia să treacă acest test uh, de test decisiv mai ales în domeniul drepturilor fundamentale. Deci acolo va trebui să analizăm foarte atent situația. Și pentru ca să răspund colegilor din Cipru care au pus întrebări, suntem conștienți de situația politică din Turcia, de aceea am și atras atenția în discursul meu inițial că noi, în ceea ce privește discuțiile uh, cu privire la Cipru, uh, le-am evaluat foarte pozitiv și sperăm ca aceste negocieri să ajungă la un rezultat bun pe baza căruia să se poată organiza un referendum. Și dacă lucrurile evoluează într-o direcție pe care ne-o dorim, atunci sperăm ca aceasta să aibă consecințe pozitive care să se simtă și în accelerarea discuțiilor de negociere cu Turcia. Între timp, pregătirile din partea Comisiei se fac, dar, încă o dată repet, hotărârea cu privire la deschiderea unor capitole suplimentare sau uh, cu privire la aderarea Turciei nu revine decât uh, deciziei uh, în, unii, în unanimitate a membrilor Consiliului European. Și aici lucrurile sunt foarte clare, regulile sunt foarte clare către toți scepticii în domeniul aderării. Vreau să spun că aderarea Negocierile pentru aderare sunt cel mai bun uh, mijloc de a schimba lucrurile într-o țară și pregătirea și preaderarea chiar ne dă deja posibilitatea de a folosi pârghia corectă pentru procesul pe care îl dorim. Chiar în timpul negocierilor se fac cele mai multe uh, schimbări și după, negocie, după ce se adere, aderă știți și noastră că nu mai avem pârghii prea multe și aici calitatea însă trebuie să meargă înaintea, înaintea vitezei, îmi cer scuze. Trebuie un amestec de stick and carrot și trebuie să încercăm să dăm așadar imbolduri și în același timp um, condiții clare cetățenilor pentru ca să nu ajungem la întârzieri uh, inutile. De aceea, către Serbia sau despre Serbia, aș dori să spun că la sfârșitul uh, acestui an eu sper să se deschidă primul capitol și uh, sperăm ca acesta să facă parte dintr-un pachet, cel puțin din punct de vedere calendaristic, în care și capitolul 23 și 24 să fie parte, să fie măcar schițate pentru ca să putem uh, începe în această direcție. Vreau să mulțumesc foarte mult domnului Fleckenstein și domnului Cucan pentru activitatea pe Albania și vreau să sper că problema decriminalizării uh, deputaților să fie să ducă la o soluție îmbucurătoare. Cred că această țară a mers în general pe o direcție bună. O ultimă remarcă din partea mea, pentru că avem multe posibilități uh, pe viitor să mai discutăm despre aceste țări, dar către colegul din Lituania vreau să vă spun că și țara noastră face acest lucru din fericire. Așa sunt regulile europene și așa trebuie să înțeleagă toți democrații că trebuie să vorbim cu toți, trebuie să avem canale de comunicare cu toți și nu înseamnă să renunțăm la principiile noastre și la convingerile noastre, dar discuția cu vecinii trebuie căutată pentru a putea vedea cum evoluează după aceea aceste relații. Atunci când reprezentanții Comisiei și ASAE au fost la Moscova acum câtva timp, au făcut ceea ce facem cu toți vecinii, pentru că m-ați întrebat despre această vizită, ceea ce facem cu toți vecinii, adică discutăm despre proiectarea unei, unui plan de uh, politică de vecinătate și așteptăm să vedem care este părerea vecinilor acestora. Așa cum am luat și părerea altor 250 de grupări sau de țări în contextul vecinătății și uh, nu trebuie să vedeți această vizită altfel decât așa. Nici mai mult, nici mai puțin. Oricum, în acest sens, mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea pe care mi-ați dat-o astăzi, chiar spontan, să vin la această dezbatere și în uh, ideea, ceea ce a spus și domnul președinte, o să mai avem și multe posibilități aici în comisia dumneavoastră pentru a discuta exact în parte despre fiecare țară care dorește să adere la Uniunea Europeană și pentru a purta apoi și o dezbatere în plen. Vă mulțumesc foarte mult pentru disponibilitate și vă mulțumesc pentru susținerea majoritară din comisia noastră pentru felul în care putem să continuăm această politică. Vă mulțumesc! Herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Conceptul decriminalizării deputaților trebuie să-l mai analizez ca să înțeleg exact ce vreți să spuneți. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru că astăzi ați fost uh, la dispoziția noastră. Cred că și uh, colegii din Parlamentele Naționale au urmărit prezentarea dumneavoastră cu interes. îi rugăm acum pe raportor să-și elaboreze rapoartele cât mai repede cu putință pentru a putea să le analizăm în cadrul comisiei, să le discutăm intens. Poate că și doamna Harms uh, ar dori să ne asculte pentru că vorbim despre modul în care ne propunem să lucrăm pe viitor. De asemenea, trebuie să discutăm despre această oboseală pe care statele candidate o manifestă vis-a-vis -vis de ideea de aderare. Aceste rapoarte pot să clarifice lucrurile. Vom continua să stimulăm perspectiva aderării doar în măsura în care toate cerințele sunt îndeplinite în statele membre. Iar aceste rapoarte trebuie să servească uh, responsabililor din aceste țări pentru a înțelege ce trebuie să mai întreprindă pentru ca aderarea să devină posibilă. Din această perspectivă trebuie să privim lucrurile pentru că uneori în cadrul dezbaterii am impresia că se uită acest lucru. Nu putem să creăm niște himere politice. Sper ca dezbaterea pe viitor, atât în rândul nostru, cât și în rândul candidaților la aderare, să aibă efectul scontat, pentru că acesta este rostul acestor rapoarte de progrese. Vă mulțumesc încă o dată, domnule comisar, că ați venit astăzi în mijlocul nostru. Dear colleagues, could you please take the seat? Dragi colegi, vă rog să luați loc pentru că vom continua cu ședința. May I just ask everyone to take a seat and be... Aș vrea să vă rog să luați loc și să faceți liniște. Continuăm cu întâlnirea de astăzi a Comisiei AFIT, AFET și alături de noi avem și o întâlnire uh, comună interparlamentară Așa că bun venit încă o dată reprezentanților uh, din Parlamentele Naționale și pentru că avem ocazia să discutăm mai multe teme care vor fi uh, detaliate în cursul dimineții și după masă, aș vrea să vă reamintesc că am avut o întâlnire foarte bună la începutul lunii septembrie la Luxemburg, unde am vorbit despre multe din aceste chestiuni, uh, probleme de securitate, extindere, uh, migrație, politici de securitate externă ale UE și altele. Vom începe întâlnirea noastră comună cu un schimb de vedere în ceea ce privește migrația și Balcanii Occidentali. După cum știți, este o temă foarte importantă și în același timp extrem de delicată, care are legătură cu pachetul de extindere pe care domnul comisar Han l-a prezentat în această dimineață și care a fost adoptat la comisie. După cum știți, Macedonia și Serbia sunt în mod uh, clar țări afectate de această decizie și uh, avem și reprezentanții acestor țări astăzi aici. Pe 8 octombrie a avut loc o conferință la nivel înalt la Luxemburg. Au existat 16 uh, concluzii principale ale acestei întâlniri, care au arătat foarte clar că chestiunea migrației ar trebui să fie uh, abordată la nivel european și cu susținere de plină din partea UE la nivel financiar și legal. Pe măsură ce uh, criza a progresat uh, și din ce în ce mai mulți refugiați s-au îndreptat către Europa Occidentală, a existat o altă întâlnire în regim de urgență convocată de președintele Juncker la inițiativa cancelarului Merkel, și toate aceste evenimente sunt practic o încercare de a implementa agenda europeană a Comisiei în legătură cu migrația, care a fost uh, uh, discutată în ultimul timp și care afectează și țările în procesul de aderare. Eu sunt din Croația și în șapte săptămâni am avut peste 250.000 de solicitanți de azil care au venit uh, în țara noastră. Ieri am avut de asemenea o întâlnire interesantă cu Pierre Vimolt, care este uh, trimisul special pentru summitul de la Valeta, deci rute de migrație prin Mediterană, care vin din nordul Africii și știm că toate aceste probleme sunt interconectate între ele, de aceea trebuie să încercăm să găsim soluții împreună. Iată cum vom organiza dezbaterea de astăzi. În primul rând, vom cere invitațiilor noștri să ia cuvântul, pentru aproximativ 8-10 uh, minute pentru fiecare dintre paneliști și vă spun în primul rând bun venit. Domnul Popovski văd că nu este aici, probabil că trebuia să facă niște declarații pentru presa afară, dar cum este un gentleman, nu va avea nimic de zis dacă voi da cuvântul doamnei Ruxandra Ningici, care vine din partea Republicii Sârbe și după aceea dânsul ni se va alătura. Vreau să spun bun venit și doamnei Aven, care este director general pentru migrație și azil din partea Turciei. De asemenea, Folker Turk, care este asistentului înaltului comisar pentru protecția refugiaților, și Cristian Lafle, pe care îl cunoaștem foarte bine, vicesecretar al SEAE și după aceea voi da cuvântul Comisia pentru a trece mai departe la dezbatere în care vor participa și eurodeputații. Ruxandra, te rog. Da, mulțumesc, domnule Plencovici. Vă mulțumesc pentru inițiativa de a organiza această întâlnire și vă mulțumesc în special pentru că uh, ne arătați că mai există gentlemen aici la Parlamentul European. Acum, în legătură cu tema de astăzi, voi respecta timpul care mi-a fost uh, alocat. Probabil că colegii care urmăresc ce se întâmplă în regiune știu deja aceste lucruri. Serbia se află acum într-o situație foarte complexă. Este oarecum uh, prinsă în nicovală între uh, statele UE și refugiații care sunt pe ruta din uh, Balcanii Occidentali și pe măsură ce aceștia ajung la frontiera cu alte state membre, pleacă imediat mai departe. Nu suntem doar o țară de tranzit pe această rută din Balcanii Occidentali, ci, uh, vă spuneam, suntem practic prinsă între celelalte state și statele membre. Încă de la începutul acestui an, am primit și am oferit asistență pentru a, peste 4.000 de refugiați. Iar în ultima săptămână am avut a, a, peste 9.000 de intrări zilnice. Aceste date practic sunt în creștere am avut la început 3.000 de persoane zilnic, după ce am trecut la 5-6.000 și acum spunem că suntem aproape de 10.000 de intrări zilnice. Doar un mic procentaj din aceste persoane dorește să aplice pentru azil la noi în țară, pentru că toată lumea știe că ei doresc să meargă mai departe spre Europa Occidentală și Europa de Nord. Provocările cu care ne confruntăm la ora actuală sunt, ca să fiu sinceră cu dumneavoastră, doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului European, European practic ne depășesc capacitățile. Și totuși, în lunile care au trecut până acum, am tratat refugiații respectând demnitatea lor, tratându-i în mod uman, nu au existat sentimente anti-imigranți, nici în rândul populației și cu atât mai puțin la nivelul guvernului, care are o poziție foarte clară că acesta trebuie să fie atitudinea noastră atât timp cât va dura criza. Cred că am arătat destul de clar că suntem că putem și că vom fi parte a soluției și nu a problemei. Și acum am să vă dau câteva detalii mai concrete în legătură cu situația la fața locului. O bună parte din acești migranți care intră pe teritoriul nostru sunt înregistrați, li se oferă condiții de cazare, de bază, de asemenea alimente, și uh, tratamentul medical necesar. Nu am avut până acum uh, niciun fel de incident împotriva migranților, am avut doar conflicte între ei, deci în sânul grupului de migranți. De altfel, mai multe organizații internaționale uh, au lăudat felul în care am gestionat problema. Eforturile noastre au fost uh, foarte mari pentru a organiza cât mai bine situația. Am analizat uh, experiențele din țările vecine, din țările parteneri sau din alte state care s-au confruntat cu această problemă. Am implementat uh, măsuri operaționale necesare. Avem și un grup de lucru la nivel ministerial care tratează această problemă a migrației a fluxului migratoriu, practic. Avem și un plan de acțiune în cazul în care un flux și mai mare de migranți ar veni și, la momentul acesta, avem 11 centre de primire, 4 în estul, centrul și sudul Serbiei, toate. Acest flux de migranți reprezintă o povară foarte mare pentru noi și cred că ar trebui să reamintesc aici că de când a izbucnit uh, conflictul care a dus la destrămarea Iugoslaviei în, 1000, în anii 90. Am primit 30.000 de refugiați și în jur de 200.000 de persoane deplasate din Kosovo, de care a trebuit să ne ocupăm. Am cheltuit până la momentul acesta din bugetul național peste 500.000 de euro pentru refugiați și migranți, iar până la sfârșitul anului am preconizat că încă 490.000 de euro vor fi cheltuiți din aceeași linie bugetară. Există și alte fonduri care au fost alocate, dar care nu fusese prevăzute practic în planificarea bugetară anuală și care acum sunt cheltuite de armată, de forțele de poliție, de Crucea Roșie și așa mai departe. Am oferit asistență NGO-urilor pentru a face față situației, bineînțeles în măsura posibilului, și de aceea facem un apel în fața dumneavoastră pentru a analiza posibilitatea de a oferi susținere bugetară Serbiei și știu că există și alte țări care se află în aceeași situație pentru că Sincer să spun altfel, nu știu cum vom rezista în fața crizei. Bineînțeles, mulțumim Comisiei Europene pentru cele 10 milioane pentru evenimente de urgență care au fost alocate Serbiei și Macedoniei și încă 7 milioane de asistență umanitară. Aceste fonduri pe care nu le-am primit încă, nu sunt însă suficiente pentru a acoperi nevoile cu care ne confruntăm la fața locului și vor fi și mai puțin suficiente pe măsură ce se va apropia iarna. Refugiații și migranții probabil că vor rămâne și mai mult timp pe teritoriul nostru decât au făcut-o până acum. Știe toată lumea de asemenea că unii dintre vecinii noștri din regiune, care sunt și ei țări de tranzit, prin uh, faptul că sunt membri ai UE, au primit de 20 de ori mai multe fonduri din bugetul UE pentru migranți și refugiați, deși uh, participarea lor în ceea ce privește gestionarea crizei nu se compară cu cea pe care a trebuit să o facă Serbia. Suntem foarte îngrijorați și vreau să mulțumesc domnului Howitt pentru că a menționat acest lucru în dezbaterea anterioară de astăzi. Suntem îngrijorați pentru că s-a luat decizia să se aloce 10% din fondurile IPA, care sunt practic puse deoparte pentru reforme în țările în curs de aderare, pentru a rezolva această problemă a refugiaților. Sunt uh, sinceră cu dumneavoastră. Eu am senzația că, practic, această decizie ne pedepsește, practic, pentru eforturile enorme pe care le-am făcut și mulți din cei de aici știu foarte bine care sunt eforturile pe care le-am făcut uh, și noi nu credem că reformele economice ar trebui să fie victimele acestei crize a refugiaților și că trebuie să rezolve fondurile destinate acestor reforme problema refugiaților. De aceea cerem ajutorul dumneavoastră. Suntem dispuși să ne asumăm responsabilitatea pentru a primi un număr uh, semnificativ de migranți care să uh, își petreacă iarna în ruta care trece prin Balcanii Occidentali. Și voi încheia, domnule președinte, nu vă îngrijorați. De asemenea, ar fi bine să avem uh, consultări în mod regulat între țările din regiune pentru a rezolva problemele care apar pe măsură ce trece timpul. Avem o cooperare foarte bună cu Ministerul de Interne din Croația, care este importantă și un schimb de păreri constante și măsuri de natură operațională cu alte țări vecine. <coughs> și pentru că am ajuns deja la 10 minute și 50 de secunde, mă voi opri aici și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, doamnă Nincici, și acum am să dau cuvântul domnului Popovski, care este ministrul de extern al Macedoniei. Mulțumesc! Domnule președinte, este un moment foarte potrivit, ținând cont de situația actuală și ținând cont și de comentariile pe care le-a făcut comisarul Han, și anume că există riscul de a face legătura între procesul de extindere și această criză a migrației, ceea ce nu ne-am dorit niciunul dintre noi. Aș vrea să fac aici o diferență în ceea ce privește provocările cu care ne confruntăm. În primul rând, există țările aproape de sursă, s-au menționat Turcia, Libanul și Iordania, care au primit milioane de persoane. Pe termen lung, Turcia primește peste 2 milioane de persoane, cred că aceasta este cifra la ora actuală. Există țări care se află la capătul lanțului și se uh, menționează aici faptul că Germania și-a asumat o responsabilitate alături de Austria, Belgia și țările din nordul Europei și vorbim de sute de mii de persoane care încearcă să-și găsească o soluție pe termen lung. Și există o a treia categorie, țările de tranzit noi, printre care avem țări membre ale UE și țări non-membre. Probabil că în acest grup în această categorie, țările care nu sunt membre ale UE sunt și cele mai vulnerabile și asta din mai multe motive. Pentru că nu e tot una să faci față la sute de mii de persoane care trec prin țara ta atunci când ai la dispoziție resurse alocate de UE sau să nu le ai. Din punctul de vedere al cifrelor, ne apropiem de jumătatea de milion de persoane care trec prin uh, această rută a Balcanilor anul acesta. Aproximativ jumătate din ei au trecut prin Macedonia în urmele luni, în principal sirieni, dar și alții din Afganistan, Pakistan, Bangladesh și alții. Principalele uh, provocări este că uh, e greu să se facă o diferențiere între aceștia. Mulți uh, vin aici din cauza conflictelor și probabil că ei sunt cei care au cea mai mare nevoie de ajutor și există și migrația de natură economică și e foarte greu, spuneam, să se facă o diferențiere între cele două categorii. Riscul principal este de natură uh, securitară, în primul rând. Există și luptători străini care s-au infiltrat în aceste grupuri de migranți. Bineînțeles, e vorba de o cifră uh, minimă, însă uh, ei sunt importanți, iată de ce facem procesul de înregistrare așa cum trebuie. Există și problema readmisiei, pentru că Macedonia a primit cereri de readmisie de la mai multe persoane și a existat și procesul de tranzitare a Macedoniei. Unii dintre ei au fost înregistrați, do- înregistrați doar în Macedonia, nicăieri în altă parte și de aceea vă cerem, în conformitate cu acordurile de readmisie, să fie preluați. Uh, ei nu au putut fi parașutați acolo. E clar că dacă au ajuns la noi, au trecut și prin alte state membre. Și amenințarea pe care o reprezintă aceste persoane pentru sistemul uh, construit de a avea o rută legală și sigură uh, este o problemă foarte mare și de aceea gestionarea uh, situație este importantă pentru că această practică să nu devină una generalizată. Pe de altă parte, se pune problema cât timp vom putea face față situației și cine va fi ultimul care să închidă frontierele. Dacă vorbim acum despre soluții, am luat ceva măsuri. În primul rând, am crescut capacitatea pentru solicitanții de azil, pentru șederea temporară. Deocamdată cu cifre destul de reduse, pentru că majoritatea acestor migranți doresc să meargă mai departe, spre nord, spre Germania sau spre alte țări occidentale. Au existat și mai multe conferințe pe tema finanțării și s-a menționat aici și percepția existentă că această criză s-ar putea rezolva în detrimentul fondurilor alocate în cadrul IPA, dar niciuna din aceste conferințe nu va oferi o soluție pe termen lung iar instituțiile de stat practic își asumă responsabilitatea până acum și e vorba de zeci de milioane de euro. S-au făcut eforturi sau trebuie să facă eforturi majore la nivelul frontierelor externe ale UE. Există eforturi de control, de filtrare, controle la frontiere, la centrele de primire și așa mai departe. Înțelegem dificultățile existente și cu care se confruntă țările la frontiera cu UE Nimeni nu spune că e ușor să gestioneze o situație cum este cea din uh, insulele Elene, unde probabil că populația locală este mai puțin reprezentativă decât refugiații care ajung acolo. Există și uh, nevoia de a ne centra pe soluții utile cât mai aproape de sursa problemelor și nu să ne aruncăm responsabilitatea dintr-o parte în alta. Între timp, Încercăm să găsim soluții la nivel bilateral și aș uh, sublinia aici faptul că cooperarea cu Grecia s-a îmbunătățit. De altfel, au fost uh, măsuri de construire a încrederii între țările noastre. Cooperarea cu Serbia, de asemenea, a fost foarte bună încă de la început și foarte uh, productivă. Bineînțeles, e mai ușor pentru noi, pentru că e vorba de persoane care intră din Macedonia în Serbia Aceleași dificultăți pe care le avem noi cu Grecia, ei le au din partea noastră și noi mai departe le avem cu Cehia. Acțiuni la sursă, pentru că nimeni nu-și face iluzia că o țară singură poate să gestioneze această criză. Au existat acțiuni pentru a încerca să atacăm uh, problema la rădăcinile ei în conflictul din Siria. E clar că <coughs> uh, deplasarea responsabilității nu este abordarea noastră preferată, pentru că uh, ceea ce nu se poate face în statele membre nu putem pretinde să se facă în țările candidat uh, sau în țările din afara UE. Suntem împreună în aceeași barcă, e clar că nu putem gestiona situația fără asistența europeană, însă am auzit și temeri de la membrii din Parlamentul European în legătură cu procesul de extindere și aș vrea să vă transmit un mesaj foarte clar. Criza actuală a migrației este mai degrabă un semnal că avem nevoie de aceste țări din Balcani care să intre în proiectul european cât de repede cu putință și uh, acesta ar trebui să fie un argument uh, în favoarea procesului de extindere și nu pentru a-l înceteni. Noi suntem dispuși să ne asumăm partea noastră de responsabilitate și de altfel nu cred că avem uh, prea multe alternative, așa cum s-a spus și până acum, dar nu ar trebui să ne imaginăm că un element precum pacea și stabilitatea, care este atât de important pentru UE, se va obține de la sine. E clar că fiecare trebuie să-și asume responsabilitatea și să vedem ce se va întâmpla dacă frontierele vor fi închise rând pe rând dinspre nordul Europei și fluxul de migranți va crește în continuare dinspre sud. Vă dați seama că probabil câteva luni de zile uh, vom putea face față situației. Avem sute de mii de persoane care ajung la noi, dar dincolo de această perioadă e clar că vom avea o adevărată problemă. Iată de ce concluzia ar fi că da, trebuie să împărțim responsabilitatea și nu să ne acuzăm unii pe alții și să lăsăm responsabilitatea pe alți umeri. Sperăm ca în felul acesta să întărim cooperarea noastră care a fost foarte productivă și vreau să mulțumesc comisarului Han și Comisiei Europene în ansamblul său pentru că a încercat să găsească modalități inovatoare de asistență pentru țările noastre în fața acestor provocări. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Poposchi. Și acum am să dau cuvântul doamnei Esen Altuc, care este uh, vice-director general pentru migrație în Turcia. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Aș dori să mulțumesc în primul rând și Parlamentului European pentru că a invitat Turcia la această discuție interesantă despre migrație. Prezentarea mea de astăzi se va concentra pe trei părți. În primul rând, Turcia și migrația, în al doilea rând, ultimele evenimente din uh, în gestiunea crizei și trei uh, cooperarea dintre Turcia și UE. În, uh, între vecinătatea Uniunii Europene, Turcia este unul dintre statele cele mai afectate de migrație, ca și stat de destinație, dar și de tranzit. După cum știți cu toții, în 1960-1970 a existat o migrație foarte amplă a cetățenilor turci către Germania, Turcia fiind atunci o țară de, um, de origine, uh, care turci astăzi trăiesc în Germania și contribuie la economia germană. Emigrarea către Germania și către alte state europene a dus la uh, faptul că o mare parte din societatea turcă să fie prezentă în aceste țări. Turcia a fost considerată ca o țară sigură la multe persoane care, uh, pentru multe persoane care căutau uh, o protecție. Turcia a fost întotdeauna la intersecția migrației ilegale în același timp. Astăzi avem aproape 300 de mii de pakistanezi, de afgani, de afgani și alții și uh, am oferit uh, adăpost uh, pentru aceștia împreună cu ONCHR-ul. Ospitalitatea pe care am arătat-o față de migranți nu este mare lucru, dar este o alegere umanitară a Turciei. Nu am făcut acest lucru pentru ca să ne uh, bazăm pe asistență care vine din uh, comunitatea internațională sau pentru ca să mulțumim pe cineva pentru că e clar că comunitatea internațională nu a reușit să gestioneze această criză. Noi am făcut aceste lucruri pentru că este responsabilitatea noastră care decurge din, uh, din tratatele internaționale și este responsabilitatea noastră ca oameni. Dacă ne bazăm uh, pe fluxul de masă cu care am fost confruntați, trebuie să spunem foarte clar că Turcia are o experiență unică acum în acest domeniu. Criza a devenit una din cele mai complicate probleme din uh, toate timpurile pentru Europa, care aduce provocări nu numai pentru țările din vecin, ci pentru întreaga regiune. Numărul de solicitanți de azil, de refugiați sau de persoane de deplasate, strămutate intern, a crescut uh, la o cifră care nu s-a mai uh, întâlnit până acum, a ajuns la 60 de milioane după cel al doilea război mondial, este o cifră uh, record. Și 300 de mii de vieți s-au pierdut în acest proces și 4 milioane de persoane au găsit o protecție în țările vecine. Astăzi, Turcia este gază pentru 2,2 milioane de sirieni. Această țară, cifră reprezintă peste 50% dintre sirienii care au plecat din țara lor din 2011. Am mobilizat toate resursele noastre și capabilitățile noastre pentru a încerca să venim în întâmpinarea nevoilor acestor persoane în numele comunității internaționale. 260.000 de sirieni sunt uh, cazați în 25 de centre de protecție și vedeți aici pe imagine câteva poze din uh, taberele respective. Ei uh, primesc uh, elemente non-food, dar și alimente, educație și servicii, precum și susținere psihologică foarte importantă pentru acești migranți. Pe lângă aceasta, 2 milioane de, sir- de sirieni care trăiesc în afara acestor tabere, sunt de asemenea sub protecția noastră și au trei servicii medicale la dispoziție. În uh, medie, 110 bebeluși sunt, uh, se nasc în fiecare zi numai în aceste tabere. Am uh, petrecut până, am folosit, am cheltuit 8 miliarde de dolari până acum pentru a oferi aceste servicii de protecție și între timp, contribuțiile totale din partea comunității internaționale s-au limitat la mai puțin de jumătate de miliard de dolari uh, europeni, de dolari americani, îmi cer scuze, așa cum puteți vedea pe acest slide. În ultimele luni, numărul de sirieni care caută protecție în Europa, trecând prin călătorii foarte periculoase pe Mediterană, a crescut foarte mult Acțiunile Turciei foarte hotărâte în combaterea migrației ilegale se pot vedea, de exemplu, în cifrele date de gărzile de coastă din Turcia. De la începutul uh, anului au fost uh, salvate 75.000 de mii de vieți uh, în, în, pe mare și au fost întoarse în Turcia persoanele respective. Acesta este mai mult decât totalul din 5 ani de persoane salvate în mare în general. Operațiunile gărzii de coastă a costat 5 milioane de euro pe lună, care trebuie însă să se compenseze din resursele Turciei, deci să fie plătite din resursele na- Turciei naționale. Uh, trebuie să facem mai mult pentru salvarea de vieți și pentru aceasta cooperarea și coordonarea sunt esențiale. Dacă ar fi să menționăm, de exemplu, uh, situația actuală în ceea ce privește cooperarea la fața locului. Uniunea Europeană și Turcia deja au o cooperare foarte strânsă în combaterea migrației ilegale. Colaborăm cu Comisia Europeană prin uh, contacte periodice, unde coordonăm, de exemplu, politicile noastre și unde discutăm despre uh, eforturile viitoare și prezente. Avem o cooperare foarte bună cu Frontexul în cadrul unui uh, acord de lucru și vom primi un uh, ofițer de, de legătură de la, pentru oficiul de la Ankara. În decembrie 2013 am semnat acordul de readmisie cu Uniunea Europeană și am lansat procesul de liberalizare a vizelor. Dezvoltările recente din vecinătatea noastră au dus la uh, o importanță deosebită pentru acest proces. Înțelegerea reciprocă a situației noastre în regiune este, duce la nevoia de a pune în comun capabilitățile și de a îmbunătăți cooperarea între Turcia și Uniunea Europeană. În acest context, implementarea rapidă a acordului de readmisie și uh, finalizarea dialogului pe liberalizarea vizelor a devenit uh, crucial, mai ales în combaterea migrației ilegale. Pentru a îmbunătăți cooperarea și pentru a preveni migrația ilegală, Turcia va continua să ia măsuri, măsuri care au fost menționate deja în foaia de parcurs cu privire la dialogul pe tema vizelor. Dacă e să vorbim de pașii comuni pe care trebuie să îi uh, facem pentru a putea combate această criză umanitară, trebuie să subliniem că încă de la începutul crizei, în martie 2011, Turcia și țările vecine au, uh, pus, uh, au dus această sarcină singuri. În ciuda acestor dificultăți, Turcia și-a asumat un rol foarte important în uh, minimizarea fluxurilor către Uniunea Europeană de refugiați. Este important acum ca această conștiință să fie gestionată din perspectiva unei împărțiri a sarcinilor și în același timp împărțirea a responsabilității. Trebuie de aceea să lucrăm pe următoarele chestiuni concrete. Un prim pas. Așteptăm ca Uniunea Europeană să a, își ia un angajament mai puternic în ceea ce privește um, relocarea a 160.000 de persoane. Acestea sunt primii pași pe care trebuie să-i luăm înainte. În conformitate cu dreptul internațional, atunci când se oferă protecție, trebuie să se dea prioritate celor care fug de persecuție și război. O altă chestiune importantă este abordarea și combaterea cauzelor migrației, cum ar fi cauze politice, economice, de instabilități uh, sociale și altele și alți factori de push, așa numiți, cum ar fi conflicte de război, încălcarea drepturilor femeilor sau alte atrocități în țările de origine. Apoi, o asistență continuă financiară este esențială pentru eliminarea cauzelor migrației, mai ales în țările de origine. Trebuie să lucrăm mai bine pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale grupurilor vulnerabile, vulnerabile care au fost afectate uh, din cauza lipsei de implicare eh, la nivel mondial. Aș vrea să vă atrag atenția în final eh, asupra statutului educațional al copiilor sirieni în Turcia. Avem acum peste 600 de mii de copii sirieni în Turcia și, eh, din păcate, 400 de mii din aceștia nu sunt educați în școli. Deci, uh, vă dați seama că un copil care a ajuns în 2012 în Turcia, acum patru ani aproape, din păcate nu a putut să meargă la nicio școală până acum. Deci, nu aș vrea să mai uh, subliniez încă o dată situația, dar uh, această generație nu mai are un viitor. Și avem nevoie de acești tineri sirieni în reconstrucția țărilor după aceea. În final, aș vrea să mai subliniez că două uh, din aceste acorduri de readmisie ar putea să fie folosite în uh, acest proces. Atâta timp cât criza din Siria, Siria va continua, va trebui să mai ne așteptăm la migrație în masă și va trebui să facem față acestor uh, um, fluxuri. Poate că și mâine vom avea un nou flux în masă, însă în plus, trebuie să ținem cont de faptul că migranții au nevoie și de mai mult decât de răspunsuri de urgență. Au nevoie de o perspectivă de viitor, au nevoie de un viitor în care uh, drepturile lor sunt respectate și în care ei pot beneficia și contribui la dezvoltarea țărilor. Este datoria noastră de aceea să-i ajutăm să continue cu această misiune, iar Turcia dorește să coopereze cu toți actorii implicați pentru ca să gestioneze cooperarea foarte eficient. Nu putem pune capăt migrației, dar putem să o gestionăm mai bine și trebuie să încercăm să o, să o gestionăm într-o manieră mult mai eficientă. Toate aceste evoluții obligă Turcia și Uniunea Europeană să se apropie una de alta și trebuie să folosim această oportunitate. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, doamna Altug, pentru contribuția dumneavoastră și vreau să-i dau cuvântul acum lui Volker Turk, comisar pentru refugiații ai ONU. Mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a participa la acest dialog. Este foarte clar că dacă ne uităm la peisajul global astăzi, nu ar trebui să existe nicio surpriză față de ceea ce se întâmplă acum în Europa. Dacă ne uităm, de exemplu, la ultimii cinci ani, 15 conflicte vechi sau noi ori au uh, izbucnit, ori au reizbucnit. Și dacă au izbucnit conflicte, ele de obicei sunt uh, caracterizate prin încălcări flagrante ale drepturilor, uh, dreptului internațional și dreptului umanitar și una din manifestarea vizibilă a acestor conflicte este strămutarea strămutarea forțată, dar și uh, fluxurile de refugiați, care în ultimii doi ani au fost de mare actualitate. Am văzut că acest uh, număr a crescut în ultimii doi ani. Persoane care sunt obligate să fugă din țara lor de multe ori în condiții foarte periculoase. Și este clar și trebuie să spun ca reprezentant al UNCHR că cel mai bun uh, mijloc de a combate aceste probleme, așa cum au zis-o și ceilalți, este să reafirmăm și să revitalizăm uh, valorile vechi și uh, dreptul, statul de drept internațional în care adică legea internațională în, publică în care vom putea găsi, în cadrul căreia vom putea găsi un răspuns. Nu este vorba de punerea la îndoială a gestiunii din partea statelor membre, uh, controlul frontierelor făcându-se de către aceștia, controlarea traficului uh, și uh, controlul extern, dar situația trebuie să fie abordată și în conformitate cu obligațiile conferite de către dreptul internațional de protecție refugiaților internaționali în momentul în care se hotărăște că ei au dreptul să fie solicitați de azil. Dacă ne uităm la dimensiunea globală, mai ales în contextul EU global, trebuie să nu uităm că 9 din 10 refugiați trăiesc în uh, sudul planetei, în mare parte în cele mai sărace regiuni. Turcia este un exemplu pentru că este țara gazdă care a primit, uh, de fapt, în ultima vreme cea mai, cel mai mare număr de refugiați, dar și Pakistanul și Iranul, Etiopia, Kenya și Iordania, ceea ce supune aceste țări la o presiune deosebită și asupra infrastructurilor și asupra serviciilor. Este clar în acest context că numărul uh, în țărilor din uh, zona industrializată este mai uh, scăzut care sunt implicate astfel, dar unele țări sunt mai afectate decât altele. De exemplu, presiunea foarte mare care, pe care o au țări din Uniunea Europeană care se află la frontiera externă a acesteia. Însă, concret, centrele care, țările care au primit cei mai mulți refugiați sunt Germania, Suedia, Austria, relativ, adică față de număr de populație și uh, alte țări, și este clar că trebuie ca Uniunea Europeană să continue să lucreze foarte din greu. S-a discutat deja foarte mult de relocare, dar trebuie să se asigure mai bine responsabilitatea și împărțirea sarcinilor. Dacă ne uităm la numărul de intrări în Uniunea Europeană anul acesta, vedem că se apropie de 800.000. Comparând cu 500 de milioane de cetățeni europeni, această cifră este în continuare destul de modestă față de țările pe care, de exemplu, le-am menționat. Majoritatea intrărilor în Uniunea Europeană vin uh, din cele nouă țări producătoare de refugiați, Siria mai ales, dar să nu uităm și de Afganistan, în care situația s-a deteriorat în ultima vreme, și Irakul. Și constatăm și că foarte mulți refugiați care pleacă în zilele noastre către Europa o fac din disperare, din uh, dorința de a se reunifica cu membrii familiei și de foarte multe ori au foarte puține mijloace pentru ca să plece legal. De aceea uh, o iau pe calea periculoasă și, uh, din păcate, se urcă pe bărci uh, care nu sunt deloc rezistente și traversează marea, ceea ce într-adevăr este foarte periculos și acest număr a crescut foarte mult în ultimele luni. Dacă vorbim cu persoanele respective, vedem că atunci când ajung pe teritoriul Uniunii Europene, dar și în Balcanul de Vest, sunt foarte traumatizați și foarte obosiți, epuizați. Au nevoie de asistență urgentă, de protecție și nu găsesc întotdeauna structurile necesare care să-i primească în acest context. Și permiteți-mi acum, vă rog, să vă transmit câteva observații concrete cu privire la Balcanii de Vest. Am salutat uh, Planul de acțiune uh, care a fost negociat la summit între Uniunea Europeană și liderii Balcanilor de Vest pe 25 octombrie. Am uh, putut înregistra o angajare față de mai multe măsuri importante care au fost luate, de exemplu, în timp de schimb de informații uh, sau îmbunătățirea capacității de recepționare, o mai bună funcționalizare a sistemului de relocare, care este foarte important, dar și susținerea refugiaților pentru ca aceștia să primească asistența de care au nevoie, pentru că, după cum spuneam de multe ori, sunt extrem de epuizați. Așa cum am spus și înainte, îmbunătățirea gestiunii frontierelor, combaterea traficului și a traficanților sunt de asemenea priorități. Și vreau să vă rog pe dumneavoastră, în calitate de deputat, să susțineți acest moment de potrivit, acest moment oportun pentru ca acest plan de acțiune să se pună în aplicare. Avem nevoie de o uh, punere în aplicare a planului 17.8 uh, cât mai repede. Și uh, am primit din partea Comisiei uh, o confirmare pentru asistență urgentă și pentru fonduri aferente și salutăm de asemenea și coordonarea de către ECO a uh, mecanismului de protecție civilă care a permis uh, la 16 state participante să ofere 66 de uh, să facă 66 de oferte de asistență pentru țările în, cu probleme. Acestea sunt ideile noastre concrete pentru ca să vă dau câteva informații despre progresele pe care le-am făcut din perspectiva noastră S-au făcut progrese în ceea ce privește schimbul de informații. În primul rând, există un sistem de schimb de informații mult mai funcțional acum între țările uh, implicate în recepția refugiaților. De exemplu, există reuniuni uh, săptămânale de coordonare. Avem de asemenea progrese care s-au înregistrat în uh, dezvoltarea unor capacități de recepție suplimentare și credem că aceste capacități trebuie să fie de asemenea și ele îmbunătățite pentru ca să ajungem la 50.000 de locuri pe care ne-am angajat pentru Balcanii de Vest, dar și 50.000 pentru Grecia. Iar capacitatea de recepționare este foarte importantă pentru că, după cum vă imaginați, oamenii trebuie să fie primiți în condiții adecvate în aceste condiții, mai ales uh, acum că vine iarna. În al doilea rând, am uh, lansat un apel în contextul venirii iernii Credeam că nu o să trebuiască să facem acest lucru în Europa, dar am lansat un apel pentru 96 de milioane de euro suplimentare pentru ca să existe susținere pentru Grecia și pentru țările din Balcani în această perioadă, pentru ca să se poată salva mai multe vieți. Aceasta este și ideea acestui plan de iarnă pentru a susține țările care trebuie să gestioneze refugiații chiar acum pe timp de iarnă. Și ultimul punct pe care vreau să-l menționez este că eu cred că uitându-ne pe termen lung, avem nevoie în mod disperat de mai multe căi legale de accesare a Europei pentru ca să ne asigurăm că oamenii nu sunt obligați să pornească pe căi periculoase și chiar uh, să facă apel la călăuze. Deci este nevoie de căi uh, juridice, de căi de uh, intrare în Europa foarte legale. Sigur că și relocarea este o cale legală. În momentul de față însă avem 22.000 de Uh, locuri de relocare care trebuie să se umple până în 2016 nu este suficient, bineînțeles, e nevoie de mult mai multe. Mai există însă și alte feluri de a asigura intrarea în Europa pe cale legală. Am putea să ne gândim, de exemplu, la burse, la vize umanitare. Avem Brazilia, de exemplu, care în ultimele luni a stabilit uh, un program de vize umanitare și a acordat 8.000 de vize uh, în pentru sirieni și țările vecine, pentru ca ei să poată să ajungă în Brazilia și sunt uh, mai multe măsuri pe care putem să le luăm. E nevoie însă de un efort împreună pentru ca să ne asigurăm că refugiații din Siria și din țările vecine să aibă căi de a intra legal în, uh, în Europa și pentru ca să ține cont de mișcările existente astăzi. Aceasta este rugămintea din partea noastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule Turc, și acum îi dau cuvântul domnului Cristian Leffler, care este secretarul general din partea SEAE. Vă rog. Thank you very much and thank you for... Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru invitația de a participa la această uh, întâlnire. Antevorbitorii au uh, prezentat destul de exhaustiv problematica voi vorbi însă și din perspectiva instituțiilor europene. Ținând seama de fluxul fără precedent uh, de migrator din ultimele luni și de presiunea pe care o exercită asupra granițelor externe ale Uniunii Europene, dar și a unui număr de state partenere ale Uniunii Europene, doresc să exprim uh, respectul pentru modul în care Turcia a răspuns acestui fenomen și uh, pentru statele din Balcanii Occidentali, dar și pentru un număr din statele membre ale Uniunii Europene ne confruntăm cu un fenomen multifacetă. Este vorba de probleme de stabilitate, de drepturi fundamentale, de management al crizei, al uh, securității și multe alte provocări. Răspunsul pe care l-am imaginat ca urmare a fenomenelor din ultimii ani, dar mai ales din ultimele luni, se bazează pe două principii cheie protejarea drepturilor fundamentale ale refugiaților și, pe de altă parte, solidaritatea cu națiunile cele mai afectate. Pentru că uh, fluxul uh, migranților, refugiaților necesită o abordare completă și rapidă în cadrul Uniunii Europene, al instituțiilor europene, dar și vis-a-vis -vis de statele de origine și de statele de uh, tranzit, colaborarea cu agențiile specializate, dar și cu alte organisme internaționale de profil. Pentru că în felul acesta am ajuns să uh, încercăm să uh, analizăm care sunt uh, rutele de migrație, care uh, sunt cauzele strămutării forțate, care sunt instrumentele Uniunii Europene de operare pe plan extern, inclusiv pentru rezolvarea conflictelor și uh, uh analiza legăturii dintre migrație și dezvoltare sau lipsă de dezvoltare în țările de origine. Uh, pe de altă parte, sigur că dorim să apărăm drepturile migranților și refugiaților. Analizând situația specifică care a fost prezentată și de către reprezentanta Turciei și a colegilor din Balcanii Occidentali, dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre Turcia și după aceea despre Balcanii Occidentali. Contribuția avută de Turcia pentru a-i găzdui, a-i adăposti pe refugiați, este fără precedent. Uh, având în vedere și uh, criza determinată de războiul civil din Siria. Uh, de-a lungul ultimelor luni, am putut să consolidăm cooperarea cu Turcia, care exista deja în acest domeniu, să o aprofundăm, să colaborăm pentru a găsi un mai bun management al fluxului migrator și inclusiv de rezolvarea problemelor de readmisie, de returnare, dar și a aspectelor economice în această țară care găzduiește un număr atât de mare de refugiați. Cred că Uniunea Europeană este principalul contributor al financiar uh, uh, pentru organismele internaționale care susțin Turcia, Iordania și alte state vecine în efortul de a-i adăposti pe acești migranți care vin în număr atât de mare. Întâlnirile Consiliilor European din 23 septembrie și 25 octombrie au analizat cooperarea cu Turcia pe aceste teme, iar um, de asemenea, s-a uh, stabilit un plan de acțiune în colaborare cu Turcia în cadrul unei agende cuprinzătoare de cooperare cu prietenii noștri turci și sperăm că în săptămânile viitoare vom putea face progrese semnificative pentru implementarea acestui plan de acțiune, pentru că probabil știți că uh, primul vicepreședinte Timmermans din partea Comisiei va vizita Turcia în zilele următoare pentru a analiza măsurile cele mai adecvate de implementare ale acestui plan. Au avut loc discuții în cele două consilii europene pe care le-am menționat și va mai exista și o reuniune eh, specială informală cândva către sfârșitul acestei săptămâni pentru a găsi mijloacele financiare de susținere a efortului Turciei din bugetul comunitar, dar și prin contribuții naționale ale statelor membre. În ce privește situația din Balcanii Occidentali? A existat uh, din nou uh, un efort susținut în domeniul cooperării, mai ales în urma uh, conferinței de la Luxemburg din 8 octombrie privind rutele migrației prin Balcanii Occidentali și, de asemenea, în cadrul întâlnirii conduse de președintele Comisiei Juncker din 25 octombrie. Ambele aceste reuniuni, ca și cele menționate anterior, au subliniat nevoia de a acționa chiar în Siria și în statele vecine, care adăpostesc un mare număr de refugiați uh, pentru care aceste state vecine sunt prima destinație când părăsesc Siria. De asemenea, însă, de colaborare cu Balcanii Occidentali pentru fluxul migrator uh, dinspre Mediterana. Balcanii Occidentali fiind state de tranzit înspre Uniunea Europeană și trebuie să existe o colaborare cu instituțiile europene pentru a organiza mai bine găzduirea, primirea acestor refugiați. Toate aceste acțiuni necesită o susținere financiară și operativă, de asemenea uh, cadrul politic care însă deja a fost dezvoltat. Cooperarea cu Balcanii Occidentali se concentrează pe uh, două sarcini prioritare implementarea deciziilor practice uh, care au fost menționate deja de domnul Turc pe marginea întâlnirii șefilor de state și, în al doilea rând, facilitarea cooperării și coordonării cu statele din regiune pentru un management eficient al fluxului migrator și pentru protejarea migranților. Noi colaborăm cu colegii din Comisia Europeană pentru a acorda uh, Serbiei și fostei republici Iugoslave Macedonia sprijinul necesar acordăm asistență financiară pentru uh, furnizarea de alimente și de adăposturi pentru refugiați. Dorim să ne coordonăm eforturile și deja se întrevăd primele rezultate pentru că există o mai bună coordonare chiar între statele din Balcanii Occidentali pentru uh, managementul uh, fluxului migrator dinspre Grecia prin fosta Republică Iugoslavă, Macedonia și Albania. Au existat contacte bilaterale pentru consolidarea acestui management, inclusiv al frontierelor și în colaborare cu Serbia și Croația um, au fost luate măsuri de cooperare și operative. Există o mai mare solidaritate în partajarea uh, poveri. Există suplimentare um, locuri de uh, recepție a refugiaților care au fost create în ultima săptămână în urma unor eforturi deosebite. Am încurajat statele membre să um, se asocieze acestor eforturi pentru a uh, Uh, acorda uh, un, o susținere inclusiv prin mecanismul de protecție civilă, pentru că au fost făcute deja oferte, dar cred că se poate în, face mult mai mult pe viitor. Există de asemenea eforturi susținute pentru un mai bun management al uh, granițelor externe ale Uniunii Europene, pentru ca ă, presiunea ă, asupra statelor din Balcanii Occidentali să fie ușurată. Am discutat acest lucru și ieri și urmează să discutăm și la întâlnirea viitoare din 4 decembrie în pregătirea Consiliului European. Mă voi opri aici și îmi cer scuze, domnule președinte, că am depășit puțin timpul acordat. Mulțumesc. Câteva observații din partea colegii mele, Catherine uh, Wendt. Mulțumesc. Vorbitorii au uh, reflectat foarte bine situația din teritoriu. Din punctul de vedere al Comisiei uh, există o colaborare îndelungată cu statele din Balcanii Occidentali, inclusiv în ce privește fenomenul migrației Există țări în legătură cu care există și negocieri de aderare și există din acest punct de vedere un capitol 24 care are prevederi specifice. Este nevoie însă și de uh, acțiuni pe termen scurt și pe termen mediu uh, și acest lucru s-a discutat pe 25 octombrie. Uh, în ce privește cele trei state eh, din Balcanii Occidental cu care avem deja negocieri de aderare, rolul lor este foarte important. De asemenea, eh, urmează să mai discutăm și în cadrul acestei după amieze. În primul rând, Serbia și fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei au eh, colaborat cu Uniunea Europeană este nevoie aici de acordare de adăpost și alimente refugiaților care sosesc aici, de asemenea de consolidarea managementului frontierelor. În ce privește înregistrarea și procedurile la graniță, de asemenea de îmbunătățirea condițiilor de adăpostire în condiții de iarnă, Uh, există o serie întreagă de acțiuni de colaborare, de recomandări făcute și uh, colegul uh, de la organismul ONU specializat a menționat locurile de adăpost. Serbia și Macedonia și-au exprimat dorința de a juca și de a-și asuma rolul atribuit în aceste eforturi inclusiv în ce privește managementul frontierelor și al acordării procedărilor de azil, vor beneficia de o asistență financiară pentru a acorda pe termen scurt uh, cele necesare asistenței umanitare pentru refugiați. Noi am colaborat și în cadrul EPA, în cadrul proiectelor multianuale, în colaborare cu aceste țări. Vom continua să susținem investițiile în crearea de instituții, acordare de asistență umanitară. Vor fi principalele provocări pentru lunile următoare și colegii noștri de la ECO se vor implica și, așa cum a spus și Cristian, vom valorifica toate instrumentele de care dispunem în cadrul acestor eforturi. Și în săptămâna viitoare vom analiza împreună cu Serbia necesitățile pentru lunile următoare pentru a face față acestor provocări. Ne concentrăm acum asupra colaborării cu Serbia și cu fosta Republică Macedonia, pentru că pe aici duce ruta Uh, migratoare, dar este foarte posibil ca în lunile următoare aceste rute să se schimbe. Vom avea în vedere acest efort. Președintele, mulțumesc foarte mult, dați-mi voie să structurez puțin dezbaterea noastră. Înainte de toate, voi da cuvântul reprezentanților din parlamentele naționale din cele trei țări care sunt implicate în această rută. Vom începe cu domnul Duzina, care este președintele Comisiei pentru Politică Externă din partea Greciei. Și Eh, vom acorda tuturor câte două minute și jumătate pentru intervențiile lor. Este mult mai mult decât timpul de intervenție de care dispunem noi în plenară. Domnul Duzina, să aveți cuvântul. Uh, thank you, uh, Mr. Chairman. Uh, I have... Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o deformație profesională pentru că am fost profesor de filozofie în ultimii 25 de ani, așa că aș începe cu câteva comentarii generale. Am observat în această situație că construcția instituțională a Uniunii Europene este un pericol în ceea ce privește pilonii esențiali, de exemplu Schengen și Dublin, dar și din punctul de vedere al uh, întoarcerii la conflictele interetnice care reprezentaseră principala realizare a UE în ultimii 40-50 de ani. Am impresia că cele două strategii care ne-au fost prezentate, una este aceea de a da înapoi, de a trimite înapoi acest flux Uh, este strategia prin care îi vedem pe refugiați ca uh, potențiali invadatori, ca dușmani, ca cei care vor să ne distrugă cultura noastră, dar e clar că aceste persoane sunt persoane în suferință cărora le-a fost negată umanitatea, care își riscă viața tocmai pentru a avea o speranță de viață și mi se pare că ideea de a gestiona aceste fluxuri în conformitate cu responsabilitatea noastră morală și legală și în conformitate cu valorile Europei este esențială. Iată de ce aș vrea în cele două minute și jumătate să vă prezint șase principii importante în ordine cronologică, principii care cred că ar trebui să hotărească răspunsul UE a statelor membre și a statelor din Balcanii Occidentali față de această criză. Vă spuneam că voi face în ordine cronologică, ținând cont de acest flux de refugiați umanitari care încearcă să aibă o speranță de viață. În primul rând, această problemă și ajutorul, asistența oferită trebuie făcută în măsura posibilului în afara teritoriului european, în Iordania sau în alte părți. În al doilea rând, pentru cei care nu, ale căror cazuri nu sunt analizate în afara UE, ar trebui să le oferim o trecere în condiții de siguranță spre aici. Există multe modalități de a face, de exemplu, la nivelul frontierelor sau uh, Uh, prin organizarea de transporturi maritime europene. Pentru că nu putem permite ca aceste, uh, acest transport să se facă în uh, sicrie plutitoare. În felul acesta nu vom mai avea victime. În al treilea rând, asistență umanitară deplină pentru cei care se află în procedură de azil. 4. O distribuție Uh, conformă în Uniunea Europeană. Doar 150.000 de refugiați au putut fi distribuiți până acum și s-au găsit doar 11.000 de uh, așezări pentru aceștia. În al, doilea, în al cincilea rând, transport sigur către nordul Europei și din ce am auzit uh, din partea reprezentantului Serbiei, a FIROM, există oferte care s-au făcut pentru aceste persoane. Și în ultimul rând, trebuie să facem față problemelor la rădăcină. Nu putem exporta arme către zonele în conflict, pentru că, practic, vom avea ca un fel de lovitură, bumerang, prin acest flux de refugiați. Balcanii Occidentali, la momentul acesta, au devenit un martor viu a acestui lanț de persoane în suferință care încearcă să se mute în altă parte. Însă, această rută în mișcare șerpuitoare de migranți poate să se transforme în ruta prieteniei între UE și Balcanii Occidentali. Și Parlamentul European trebuie să stimuleze această cooperare pe viitor. Mulțumesc, vă mulțumesc că ați respectat și timpul și acum din partea Ungariei, domnul, domnul Nemet. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc reprezentanților din Balcanii Occidentali și din partea Turciei. Dragi colegi, este o adevărată plăcere pentru mine să ne revedem aici la întâlnirea între Parlamentele Naționale și Parlamentul European. Aș vrea să mulțumesc organizatorilor pentru dezbaterea de astăzi, organizată pe tema extinderii, a migrației și a războaielor prin intermediari. E vorba de teme interconectate între ele și de aceea este important să le dezbatem împreună. Vorbim aici despre o provocare globală ar trebui să începem să vedem care ar putea fi soluțiile la rădăcina problemei. Sperăm ca acest proces să, să fie început deja și noi, fiecare dintre noi trebuie să facă eforturi pentru a avea un rezultat de succes, pentru a include pe toată lumea și pentru a avea un proces cu o soluție deschisă care să aducă um, rezultate într-o perioadă scurtă de timp. Ce poate face Uniunea Europeană? Aș menționa aici cinci elemente. În primul rând, aș vrea să subliniez că trebuie să combinăm spiritul nostru umanitar cu cel rațional. Aceasta este și moștenirea noastră europeană și n-ar trebui să permitem ca imaginile prezentate de mass media să uh, aibă întâietate față de argumentele raționale. În al doilea rând, trebuie să ne menținem unitatea în cadrul UE, pentru că eu am îndoieli în legătură cu votul prin majoritate față de astfel de aspecte. Eu cred că nerăbdarea nu este un sfednic prea bun pentru UE pe termen scurt. În al treilea rând, nu susținem mecanismul permanent de distribuție obligatoriu, pentru că aceasta reprezintă o presiune față de suveranitatea noastră națională și prezintă semne de întrebare și în ceea ce privește drepturile imigranților. 4. Protecția frontierelor externe este o nevoie absolută, este o cerință prealabilă pentru orice fel de alte politici și noi sugerăm crearea unui serviciu la frontierele europene pentru a preveni acest flux masiv de migrație ilegală în Europa. Și, în ultimul rând, trebuie să dăm dovadă de solidaritate față de partenerii turci și din Balcanii Occidentali și nu doar de natură financiară, dragi colegi, pentru că finanțele sunt importante, să, așa cum spunea prietenul meu, domnul Popovski din uh, Macedonia, a sosit momentul să dăm un nou avânt procesului de extindere și să ne centrăm pe țările din Balcanii Occidentali, care se află acum sub lumina reflectoarelor. Deci, iată ce trebuie să facem. Mulțumesc! Mulțumesc și acum am să dau cuvântul președintelui Comisiei de Afaceri Externe din Parlamentul Sloven. Vă rog. Od 16. oktobra do včeraj, do 18. ure, je v Slovenijo vstopilo 167.505 migrantov, kar predstavlja izredno breme za državo z dvema milijonoma prebivalcev. Zato menim, da ima Republika. În ultimele săptămâni, 167.500 de migranți au intrat în uh, Slovenia, ceea ce este un număr foarte ridicat pentru o țară atât de mică. E o criză și o mare provocare și spun acest lucru în mod uh, expres pentru că aici este vorba de dimensiuni foarte mari și acestea trebuie să fie uh, foarte clare pentru toată lumea de amploarea acestui fenomen. Migrația este un proces permanent, însă fluxurile de migrație de astăzi nu sunt ceva de la sine înțeles. Trebuie să reacționăm imediat la aceste fluxuri și trebuie să acționăm cât se poate de eficient. E adevărat, acest fenomen există deja de mai mult timp în uh, diferite părți ale Europei Trebuie însă să luăm uh, măsuri cât de repede și trebuie să ținem cont de bunele practici care, o să, care există în anumite state membre. Aceasta este o situație cu care se confruntă toate statele membre momentan, dar ar trebui ca toate să um, chiar să se ocupe de această problemă, pentru că nu se știe nici cum va evolua acest flux al migrației. Măsurile în domeniul uh, politicii de azil și politicii de migrație trebuie să fie active cât de repede. Pe 25 octombrie șefii de stat și de guverne uh, europeni și-au pus de acord că în uh, Slovenia să se suplimenteze numărul de grăniceri cu 400. Până acum însă nu am primit decât 70, deci măsurile nu sunt luate cum trebuie. Toate statele membre trebuie să fie implicate. Avem nevoie de un schimb de informații și uh, trebuie să discutăm despre capacitatea noastră de primire. Trebuie să îmbunătățim și Frontex-ul, iar uh, granițele externe ale Uniunii Europene trebuie să fie um, mai bine apărate, mai ales acolo pe unde intră majoritatea migranților în Uniunea Europeană. Trebuie să încercăm să vedem uh, care sunt principiile pe care se bazează Uniunea Europeană, statul de drept, valorile noastre și siguranța. Și acestea sunt uh, acele chestiuni care ne permit să avem o zonă Schengen care să funcționeze. Trebuie să ne gândim cum vrem să acționăm pe viitor. Trebuie să ne gândim cum uh, va arăta Uniunea Europeană pe viitor. Vrem să păstrăm Uniunea Europeană și să o întărim sau vrem altceva? Our colleague from uh, Austria. Mulțumesc. Și acum domnul Varvic din partea Austriei. Mulțumesc, domnule președinte. Austria este în același timp o țară de primire și de tranzit. Avem o jumătate de milion de persoane care trece prin Austria spre Suedia și Germania, însă avem și în jur de 80.000 de refugiați în căutare de azil, ceea ce reprezintă destul de mult pentru populația noastră. Suntem aproape la capătul rutei Balcanilor, dar nu chiar. Partidul meu a urmărit cu îngrijorare acest proces la nivelul cetățeniei europene și la nivelul politicii UE în ceea ce privește primirea acestor refugiați în Austria și în Germania. În Germania acest nivel a început să scadă, s-a ajuns până la 6.000-7.000 de persoane zilnic și aceasta a avut un efect domino, pentru că dacă aceasta se întâmplă, atunci și Slovenia, și Grecia, și Macedonia vor face același lucru. Așa că suntem îngrijorați să nu ajungem la un nou vârf al crizei, undeva chiar în mijlocul iernii. N-am să enumăr aici numeroasele elemente pe care cred că ar trebui să le facem, voi enumera doar trei dintre ele. În primul rând, ar trebui să sporim acceptanța din partea cetățenilor europeni față de acești refugiați. Și e clar că trebuie să facem diferențierea <coughs> între migranții economici și refugiați, incluzând aici și măsurile necesare, cum ar fi repatrierile atunci când este nevoie și pentru aceasta trebuie să recurgem la legislație și la eforturi comune în interesul solicitanților de azil, pentru ca populația să-i susțină. În al doilea rând, o gestiune a frontierelor externe. E adevărat că suntem impresionați de eforturile făcute de Turcia până acum pentru a primi refugiații și a le oferi asistență, dar mai puțin impresionați de ce se întâmplă la frontieră, pentru că am trăit destul ca să-mi dau seama că uh, se poate face mai mult, pentru că 70.000 de persoane returnate într-un an înseamnă aproape nimic. Și aici avem și traficanții care cooperează cu autoritățile turce la frontiere fără în totală impunitate. Deci avem nevoie de servicii UE la frontiere pe termen lung. În ultimul rând, trebuie să susținem mai mult uh, țările de primire, în special Libanul și Iordania, și partidul meu va face eforturi în Austria pentru a aloca mai multe fonduri în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Berduci din partea Parlamentului Italian. Vă rog. Grazie, președinte. Innanzitutto... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, în primul rând pentru organizarea acestei reuniuni atât de importante. Urgența și brutalitatea evenimentelor din ultimele luni au uh, făcut să intre în centrul atenției uh, Uniunii Europene o politică uh, a, comună a migrației. Nu aș vrea să comentez felul în care Comisia s-a ocupat de această temă pentru că au fost lăsate singure foarte multe țări în fața unei urgențe atât de dramatice. Foarte multe țări au trebuit, printre care și Italia, să se confrunte cu acest subiect singură. Iar cred că credibilitatea europeană depinde până la urmă de uh, felul în care gestionează și siguranța, dar și valorile sale, cum și le apără. Și cred că aici toate aceste acțiuni au implicații morale care face apel la principiile de solidaritate, principii fundamentale în construirea Europei, fără de care Europa nici nu ar fi existat. Așa că dacă revenim la subiectul nostru de astăzi, al rutei Balcanilor, summitul din 25 octombrie luna, trecu luna trecută a stabilit măsuri foarte importante. Mă gândesc aici la garanțiile umanitare pentru refugiați, la controlul și gestiunea fluxurilor la frontierele externe ale Uniunii Europene, dar și la lupta împotriva traficanților de sclavi, trebuie numiți dar uh, cu riscul, există riscul să rămână acestea măsuri de urgență dacă nu sunt pune, puse în aplicare și în cadrul strategiei de extindere, de exemplu, despre care am discutat chiar astăzi la reuniunea AFET și vreau să fac referire, dacă tot vorbim de Balcanii de Vest și de Turcia, exact la aceste două spații, pentru că pentru noi, cel puțin Turcia, în ceea ce privește Turcia, nu se poate ca uh, Turcia să nu fie partener uh, în gestiunea refugiaților și în criza migratorie. Trebuie, după părerea noastră, să uh, ținem cont și de importanța politicii de vecinătate și legătura dintre politica migratorie și aceasta de vecinătate. Uh, Senatul italian a răspuns la cerința de consultări pe PEV vorbim despre nevoia de relansare a acestei politici de vecinătate pentru ca să existe o gestiune mai politică a relațiilor cu țările partenere și cu vecinii vecinilor noștri. Mai ales mă refer aici la uh, vecinătatea de est pentru ca să înlaturăm această confruntare permanentă cu Rusia și, în același timp, și cu uh, vecinătatea meridională pentru a avea un dialog mai bun cu țările de origine ale acestor flexi, uh, fluxuri uh, migratorii. Mă gândesc aici la spațiul subsaharian, la cornul Africii și altele. În ceea ce privește ruta balcanilor și ceea ce discutăm astăzi, eu nu cred că aceste activități trebuie să contradică ceea ce facem deja, să contrazică, îmi cer scuze, pentru că avem nevoie de o relansare a politicii mediteranene în același timp. Din acest punct de criză, putem spune că uh, pleacă mai multe rute terestre, de exemplu, către Europa și de aceea este important summitul de mâine. Vreau să închei spunând că noi cerem să se încheie și să se revizuiască acest regulament de la Dublin, care nu este decât falimentar și în momentul de față nu poate face față. Mulțumesc foarte mult, domnule senator Verduci, și acum vreau să dau cuvântul doamnei Knight din Lituania. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Doriți să ascultați un pic de lituaniană? Foarte bine. Mă bucur să pot utiliza în felul acesta serviciile interpreților. Este o adevărată onoare uh, să avem astăzi un reprezentant uh, din partea UNCHR și, de asemenea, reprezentanți din uh, țările Balcanilor Occidentali. Ca și ceilalți colegi, vreau să spun că valorăm foarte mult contribuția pe care a adus-o Turcia pentru a rezolva problema refugiaților și uh, în calitate de membru al adunării parlamentare în cadrul OCDE știu cât de multe eforturi a făcut Turcia și susținerea financiară pe care a aportat-o, de exemplu, în ceea ce privește copiii, dar și în alte domenii. Am și o întrebare, în special pentru reprezentanta Turciei. Dacă e vorba de traficanții de persoane, acești traficanți care reprezintă o amenințare pentru viața oamenilor, se pare că acționează fără niciun fel de limită. Nu știu dacă v-ați gândit la posibilități de cooperare și de prevenire a acestui tratament inuman și acestor uh, afaceri inumane care pun în pericol uh, viața oamenilor și creează neîncredere între statele membre. Aș adresa o întrebare și reprezentantului înaltului comisariat al ONU. În statele Balticii, Baltice ne dăm seama că avem refugiați nu doar din Siria, ci și din Irak și de asemenea, refugiați în taberele din uh, Liban, din Iordania și Pakistan, tabere de refugiați care sunt supraaglomerate și condițiile sunt atât de proaste pentru persoane care încearcă să fugă din cauza uh, urmăririlor pe motive religioase și așa mai departe. Există și problema minorităților religioase în uh, alte tabere de refugiați, de exemplu în Croația. Trebuie să-i ajutăm din partea Uniunii Europene. Cum o putem face? Și acum, pentru SEAE, se vorbește și de persecutarea creștinilor și ne dăm seama că uh, fluxurile de migranți sunt, sunt mai mari acolo unde toleranța este mai mare față de uh, aceste minorități. Există persoane care au fugit din Irak sau din alte țări unde există regimuri totalitare și care reprezintă o amenințare pentru țările vecine și un pericol pentru stabilitatea în regiune. Așa că pe viitor am putea să avem de-a face cu o situație total schimbată Care este părerea dumneavoastră din partea SEAE? Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul domnului Clot din partea Luxemburgului, Camera Deputaților. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, paneliștilor pentru angajamentul lor și pentru descrierea corectă a situației în țările lor respective. Aș vrea de asemenea să vă spun că sunt de acord cu îngrijorările manifestate de domnul Hasselborn, care este ministrul afacerilor externe și pentru imigrație din partea Luxemburgului. Există un pericol pentru Europa, pentru visul european, dacă lăsăm deoparte valorile pe marginea cărora ne-am clădit proiectul european. Achiul Schengen este unul dintre cele mai importante uh, proiecte europene și ar putea fi pus în pericol și aceasta n-ar putea aduce la noi conflicte în Europa. Gestionarea acestei probleme a migrației ne face să ne confruntăm cu noi uh, obstacole pentru noi oamenii politici. În primul rând, trebuie să considerăm că există o obligație morală pentru noi toți, în special în respectarea principiului nereturnării, dreptul de a nu suferi tratamente inumare sau degradante, dreptul de a nu fi deținut în mod arbitrar, dreptul de a respecta viața de familie, și așa mai departe. În al doilea rând, chestiunile de migrație și de azil au nevoie de un răspuns în comun din partea țărilor UE, dar și împreună cu țările vecine din UE, lucru care s-a dovedit foarte clar în ziua de astăzi. În al treilea rând, nu există soluție miracol. Trebuie să fim sinceri față de cetățenii europeni, trebuie să facem eforturi bugetare și umanitare pentru că nu există o altă soluție. În al patrulea rând, nu trebuie să acceptăm ideea de a închide din nou frontierele, de a da din nou loc tendințelor naționaliste, lucru care ne-ar aduce din nou în fața impasului și a conflictelor. Luxemburgul a primit în 2015 341 de cereri de azil ar putea părea cifre nesemnificative, ținând cont de cifrele pe care le-am auzit din partea Turciei sau a Macedoniei, însă e vorba de persoane care doresc să rămână la Luxemburg, Luxemburgul având 500.000 de locuitori. Deci cred că țara noastră face eforturi și sunt uh, mândru în calitate de luxemburghez. De altfel, un sondaj recent uh, arăta că 75% din cetățenii noștri susținea că este de datoria noastră să primim refugiați și 75% uh, din ei cer eforturi de solidaritate pentru a-i primi pe aceștia. Guvernul luxemburghez a reacționat imediat, a primit migranții, aceasta fiind datoria noastră, dar e clar că ea nu reprezintă și soluția problemei. Trebuie relansată diplomația practic în Orientul Mijlociu. Aceasta este o cale importantă de a soluționa problema. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Criza refugiaților a arătat o problemă instituțională. Uniunea Europeană nu a ajuns la așteptările statelor membre în domeniile de activitate în care instituțiile europene au mandatul și competența de a acționa. Foarte pe scurt, de fapt, instituții cheie ale Uniunii Europene au uh, trecut cu vederea peste această probleme și uh, nu și-au dat seama de importanța protejării granițelor externe. Ieri am auzit despre uh, fluxurile de migranți ilegali care intră prin, sud, și uh, prin sudul granițelor Uniunii Europene în acest spațiu. Comisia care este responsabilă pentru implementarea legilor europene nu și-a folosit puterea exclusivă pentru a asigura o îndeplinire a angajamentelor uh, din cadrul Schengen iar statele membre și Comisia Europeană au uh, tras semnalul de alarmă numai când era prea târziu și în care Uniunea Europeană nu mai avea capabilitățile pentru a evalua problema și pentru a combate cauza acestei crize. Ba mai mult de atât, uh, frica în cadrul societății și statelor membre a dus la o creștere a naționalismelor și a mișcărilor de extremă stângă și cu toții suntem acum martorii unui, uh, unor consecințe dureroase ale acestui proces. De aceea uh, aș vrea să apelez la politicienii care sunt aici din partea Parlamentului Național și, Parlamentelor, și Parlamentului European. Nu credeți că trebuie să deschidem o discuție deschisă despre cum am putea ca instituțiile europene să devină mai eficiente, mai responsabile și uh, să își îndeplinească mai bine responsabilitățile? Este interesul nostru cel mai uh, primordial să Există un schimb de opinii între instituții și între statele membre, dar și între parlamentele statelor membre și parlamentul acesta și de aceea eu cred că Uniunea Europeană trebuie să joace un rol mai uh, eficient în implementarea și monitorizarea uh, procesului Schengen, așa cum există și, uh, și trebuie să se respecte și legile din statele Uniunii Europene. Statele membre, nu Uniunea Europeană, iau deciziile cele mai importante pe chestiunile strategice care se referă, de exemplu, la securitate sau la bunăstarea cetățenilor. Mulțumesc! Domnul Galer are cuvântul acum. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pe scurt, cele 17 puncte ale comisiei trebuie să fie puse în aplicare cât mai repede. Nicio țară nu poate să iasă din această schemă. Nu trebuie să existe posibilitatea de a te retrage și de a spune că nu te privește acest subiect. Granițele noastre externe trebuie să fie mai bine gestionate dacă vorbim de Sud, ceea ce nu este astăzi însă subiectul, dar dacă vorbim, de exemplu, de Libia, eu zic că ar trebui să activăm cea de-a treia sau a patra etapă a uh, programele noastre maritime pentru a combate traficanții pe mare. Este clar că și granița noastră trebuie să fie controlată la nivelul la, la, în Grecia și, de exemplu, la granița cu Turcia, pentru că dacă oamenii pleacă spre Macedonia, acest lucru este deja o dovadă de incompatibilitate, de incapacitate din partea noastră, pentru că cred că noi trebuie să considerăm că granița noastră trebuie controlată și în acea direcție. Turcia a făcut foarte multe în momentul de față pentru uh, cazarea a sute de mii de refugiați și cei care sunt uh, trec prin Turcia nu sunt uh, considerați uh, ca fiind ca invada ca și cum ar invada și nici n-a fost instrumentalizată această temă în campanie și vreau să spun jos pălăria pentru acest lucru. Însă trebuie să ne implicăm mai puternic și au fost numite deja câteva cifre pentru ca să susținem Turcia financiar, astfel încât oamenii să poată să fie ajutați mai concret și mai mult. Și acum trebuie să trec însă și la critică. Întrebarea mea către reprezentanta turcă este dacă nu există nicio faptă penală care să interzică traficul de persoane în Turcia, pentru că există foarte mulți traficanți în Turcia care îi aduc pe oameni la coasta Mării Egee. Eu cred că se poate combate acest lucru și și în uh, orașele portoare lucrurile nu stau astfel încât să se poată întâmpla lucrurile așa fără să știe autoritățile. Există multe persoane care câștigă foarte mulți bani prin structuri corupte, prin prin uh, traficul de persoane și cred că există o complicitate pentru ca să se știe ce se întâmplă, pentru că să uh, treacă acești oameni către Grecia și mi se pare foarte ostil față de Grecia această acțiune. Eu vreau să vă rog să vă folosiți capacitatea pentru ca să împiedicați uh, trecerea necontrolată a persoanelor peste graniță către Grecia, pentru că mi se pare că acest lucru nu este o soluție în niciun caz și nu cred că vă cer ceva care să uh, contravină obligațiilor uh, din contractul de și acordul de readmisie. Cam acesta vreau să vă transmit eu concret. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să arăt uh, solidaritate față de colegii din Balcanii de Vest și din Turcia, pentru că sunt uh, confruntați cu probleme foarte mari și trebuie să ne exprimăm solidaritatea, cred eu, așa cum ați făcut-o și noastră cu noi, alte, cu alte ocazii legalizarea rutelor este un lucru foarte important. Momentan nu am, însă, nu am produs însă niciun rezultat concret și este important să vedem ce se poate face. Trebuie să recunoaștem criza actuală ca fiind una umanitară și mii de refugiați trăiesc acum în penurie absolută. Există o lipsa totală de asistență umanitară și nici noi, nici dumneavoastră nu ați creat acest lucru, dar trebuie să răspundem la criză. Așa este datoria noastră. Vreau să mulțumesc în al treilea rând și colegilor din Serbia pentru că au spus că trebuie să folosească instrumentele de preaderare și în același timp mulțumesc domnului comisar eh, care a venit pentru ca să discutăm despre acest subiect. Oricum, mi se pare foarte important să realizăm că suntem într-o criză. Summitul a spus că vor fi 5 milioane de euro fonduri suplimentare din partea statelor membre, ceea ce însă nu s-a realizat, dar, uh, așa cum au spus și alți vorbitori, poate că de la SAM poate răspunde cineva, mai ales dacă ar fi să ne uităm la perioada de autorizare care a fost acordată. Nu știu cât de repede vom putea ajunge la această sumă, că văd că și la sume mai mici nu am reușit. Oricum, mulțumesc foarte mult colegilor uh, invitați și colegilor din față care au făcut cererea pentru susținere bugetară uh, în la aceste măsuri. Știu că foarte multe fonduri vin din partea agențiilor Uniunii Europene și cred că mai o mare parte a fondurilor ar trebui să vină și din partea noastră. Către colegii din Serbia și Macedonia și Turcia vreau să spun că chiar dacă este vorba de numere foarte mici, vă gândiți la schemele de relocare? Poate că aceasta e o întrebare pe care putem să vă adresăm dumneavoastră, dacă avem chiar o valoare simbolică la această um, măsură, mi se pare că este bine să o punem în aplicare. Către colegul nostru din Turcia, cât de realistă este uh, propunerea făcută de noastră. Știu că se pe de o posibilă, un posibil acord marți sau miercuri cu Turcia. Vreau să vă întreb cât de realist este, după părerea noastră, acest lucru. Și despre Frontex. De ce Frontexul nu este prezent între Grecia și Macedonia? Sau poate colegul nostru de la uh, celălalt coleg poate să ne răspunde de ce nu există Frontex acolo. Poate că am putea să discutăm și cu domnul ministru de externe care să ne spună de ce se întâmplă așa. Mulțumesc, domnule președinte. Convenția de la Geneva, domnul Tanăc, din 1951 a fost uh, creată după cel al doilea război mondial și niciodată nu s-a gândit la o mas, un influx de uh, populație care să treacă către Europa de Nord și uh, prin țări care sunt, gândindu-se însă că trec prin țări care sunt sigure. Țările de cooperare din, ale Golfului, din țările arabe, nu au luat însă niciun refugiat din Siria, Siria în ciuda culturii comune. Poate că uh, domnul ministru din Serbia a spus foarte clar că, de fapt, acești migranți sunt uh, migranți care nu doresc să rămână acolo, sunt doar de tranzit acolo. Și uh, de aceea guvernele lor nu sunt atât de îngrijorate, însă aceasta nu le pune la îndoială statutul lor de refugiați. N-ar trebui să redefinim tratatul de la Geneva pentru că altfel astfel de politici din Uniunea Europeană de sus în jos ar putea, de exemplu, să dea apă la moară celor care vor să iasă în Marea Britanie din Uniunea Europeană sau să dea apă la moară și partidelor de radicale de dreapta. Există îngrijorări foarte mari că s-ar putea să fie grupuri teroriste printre migranți, deși s-a spus de multe ori că nu este cazul, dar îl aud pe domnul Proposchi care a făcut un comentariu important, că nu este secret că există și luptători străini care intră în fluxul migratoriu. Ați putea să ne clarificați, vă rog, cine și în ce număr se găsește printre ei și ce s-a întâmplat cu ei? Au fost arestați și de ce nu am auzit mai mult despre acest subiect în presă? Uh, dumneavoastră ați spus și că va fi rezolvat războiul civil din uh, Siria. Aș vrea să rog uh, reprezentanta Turciei să facă ceva, pentru că Turcia și Arabia Saudită au apărat mai ales o parte a războiului civil și acum Arabia Saudită, Iran, Rusia și guvernul de la Damasc ar trebui să găsească o cale pentru ca să iasă din această tragedie dar eu cred că Uniunea Europeană nu poate să rezolve toate conflictele și crizele de pe întregul glob. Mulțumesc! Aș vrea să vă rog să nu mai depășiți un minut și jumătate acum, pentru că nu mai avem prea mult timp și trebuie să dăm o șansă paneliștilor să și răspundă. Trebuie tot timpul eu să fiu cel care amintește acest lucru. Domnul Weigel, Ivo, Ivo Weigel are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte trist că astăzi trebuie să recunoaștem, cel puțin reprezentanții Parlamentului European și reprezentanții Parlamentelor Naționale, că nu știm cum o să rezolvăm această problemă și că nu avem nici cea mai mică idee cum se va dezvolta problema mai departe. Ne uităm la Germania, ne uităm la alte țări care au cel mai mare număr de refugiați uh, veniți la ei în țară și ne întrebăm uh, când se vor închide granițele acestor țări și uh, abia atunci vom putea să vedem uh, cum reacționăm. Eu cred că avem nevoie de o viziune, trebuie să ne uităm înainte. Eu cred că este nevoie de o soluție politică la acest uh, la această criză. Nu se poate ca Europa să se uite doar fără niciun fel de um, idee la ceea ce se întâmplă și Rusia și uh, Uh, Statele Unite nu se pot pune de acord despre Siria. Eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol mult mai activ atunci când e vorba de Libia cea instabilă și dacă e vorba de situația catastrofală cu care ne confruntăm în Irak. În momentul de față vorbim despre valori. Am vorbit și astăzi despre valori, despre multiculturalitate, despre respectul uh, pentru persoanele diferite și întrebarea este ce cum rămâne cu respectarea demnității umane, cum rămâne cu respectarea vieții. Eu cred că e important ca cetățenii noștri să primească ceea ce așteaptă de la Uniunea Europeană, și anume ca Uniunea Europeană să rezolve problemele politic și cu mijloace eficiente. Mulțumesc! Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας. Doamna Sacoraca, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc foarte mult și experților pentru toate informațiile pe care le-au dat și mulțumesc și reprezentanților Parlamentului Național. Uh, vreau să îi spun doamnei Artiu că Turcia rămâne o poartă de trecere a refugiaților către Europa și Există mii de persoane, 20 de mii de persoane, de exemplu, care trec prin insulele elene și pe coastele elene. Vreau să vă pun uh, o întrebare. avem uh, foarte multe informații despre fluxurile de refugiați care vin pe insulele elene și aveam senzația că ele, ei trec acolo fără niciun fel de control din Turcia în Grecia și vreau să mă explicați de ce nu există control uh, la frontiera dintre Turcia și Grecia și, dacă, și vreau să vă întreb și ce vreți să faceți cu Uniunea Europeană. O punerea în aplicare a unui proces de reinstalare permanentă în Turcia, mai ales în Turcia, în partea curdă, ar fi o problemă pentru dumneavoastră sau nu? Apoi, domnule Leflar, ați vorbit de responsabilitatea SAE-ului în fața refugiaților. Ați spus că 5.000 de refugiați vin din Turcia între noiembrie și decembrie fondurile care au fost prevăzute pentru țările care sunt pe uh, ruta Balcanilor sunt um, foarte insuficiente s-a cerut uh, o susținere financiară și economică pentru aceste țări. Serbia, Republica Macedonia și uh, Grecia, pentru ca refugiații să nu trebuie iar în timpul iernii. Vreau să vă întreb dacă considerați că acest obiectiv este realist. Mulțumesc. Thank you, Chairman. Um, now that they... Mulțumesc, domnule președinte. Mă întreb dacă în relația cu Turcia. Nu ar trebui să operăm unele modificări în ce privește relațiile cu Uniunea Europeană. În ce pași trebuie să pregătească Turcia pentru a face față valului de migrație care probabil uh, va fi mai puternic în primăvara anului viitor. Care sunt fondurile care pot să vă îmbunătățească până la urmă una gestionare a frontierelor Turciei? Trebuie să ne întrebăm și ce se va întâmpla dacă Turcia până la urmă va adera la spațiul Schengen, pentru că um, și aici controlul la graniță ar trebui să fie foarte puternic în cadrul uh, ideii că Turcia să adere la Uniunea Europeană. Trebuie să ne gândim că există în clipa de față state care ignoră cerințele de securitate a frontierei și uh, știm că și uh, la Cale, de pildă, uh, au venit mii de oameni care au traversat state considerate a fi sigure numai pentru a putea ajunge în Uniunea Europeană. Deci aș vrea să întreb dacă um, convențiile din 59 um, mai sunt valabile și sunt respectate. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru faptul că și Norvegia poate să participe la această întâlnire interparlamentară. Nu știu dacă mai mulți norvegieni în urma acestei invitații vor susține aderarea la Uniunea Europeană, dar oricum e bine că putem discuta. Trebuie să ne întrebăm cine va putea să reconstruiască Siria, pentru că persoane care sunt în putere, bărbați și femei, în clipa de față părăsesc Siria în urma conflictului și um, nu există acceptanță, toleranță față de minoritățile naționale, nu sunt uh, apărate drepturile cetățenești, drepturile uh, comunității LGBTI deci, nu există obiective comune, nu există unitate comună, nu există deschidere. Deci, în cadrul unui război civil, soluția nu poate fi până la urmă ca întreaga populație să părăsească definitiv țara, pentru că cineva trebuie să reconstruiască țara după ce războiul civil va înceta. Știm de asemenea că în nordul Africii și în Orientul Mijlociu există o spor demografic substanțial. S-ar putea întâmpla ca până la urmă acesta să ducă la situații conflictuale în zonă. Sigur că noi ne dorim să rezolvăm problema din Siria, să nu existe refugiați permanenți în Europa, oamenii să se întoarcă în Siria. Dar oare cine va reconstrui uh, Siria? Americanii, statele vecine, rușii? Trebuie să ne punem această întrebare. Trebuie să uh, îi ajutăm, sigur, pe oameni care se refugiază, dar trebuie să-i ajutăm și să își refacă până la urmă propria țară. Plecarea lor definitivă nu poate fi o soluție. Mulțumesc foarte mult pentru că nu există datorită alegerilor din Croația și deputați prezenți. Dați-mi voie să vorbesc eu despre numărul mare de refugiați care au traversat această țară în ultimele luni, dar a existat o foarte bună uh, cooperare uh, din partea Croației cu toate statele care au făcut parte din ruta uh, de migrație încercăm să ne coordonăm foarte bine, să fim bine informați, colaborând cu ministrii uh, din această țară, să vedem care uh, sunt problemele și să creăm condițiile necesare pentru refugiați. Pentru că și condiția lor în uh, lunile de iarnă ar putea să se deterioreze foarte tare. Deci trebuie să ne gândim că aproximativ două treimi dintre uh, migranți uh, sunt uh, refugiați care solicită uh, azil, o treime rămân însă migranți economici. Mulțumesc. Da. spuneți uh, spuneați că um, există uh, câteva mii care au trecut prin această țară, alții însă au fost cei care i-au primit. Dau cuvântul acum doamnei Corața. Grazie per aver organizzato. Mulțumesc pentru organizarea acestei întâlniri cu reprezentanții guvernelor din Macedonia, Serbia și Turcia. Cred că acest tip de întâlniri ar putea să fie mult mai importanți pentru noi, pentru membrii parlamentelor naționale, pentru că ă, de obicei nu avem ocazia să ascultăm direct experiența tuturor. Am trei întrebări <clears throat> pentru a nu vă răpi mult timp. Din perspectiva Uniunii Europene, lucrurile stau în felul următor. Vocea uh, Parlamentului uh, uh, italian se bazează pe acordul de la Dublin. Asta înseamnă că noi trebuie să organizăm problema adăpostirii refugiaților într-o manieră solidară și programele noastre inclusiv de educație, s-au creat într-o Europa care astăzi nu mai există, pentru că astăzi ne confruntăm cu fluxul uh, migrator. Trebuie să încercăm să rezolvăm uh, problemele. Nu trebuie să uh, analizăm lucrurile ca fiind unele birocratice pe care alții trebuie să le rezolve reprezentanții guvernelor care au vorbit astăzi. Uh, uh, trebuie să ne spună și care sunt relațiile politice dintre guvernul central și administrația locală, pentru că și uh, aceasta este o problemă legată de modul în care te organizezi la fața locului pentru a primi pe refugiați. Trebuie să existe și pe plan local mijloacele financiare pentru uh, găzduire și din acest punct de vedere mă interesează cum stau lucrurile în țările dumneavoastră. Mulțumesc, dați-mi voie. Da, domnul Epidedeus uh, dorea să vorbească și încă n-a avut posibilitatea să intervină. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am discutat recent negocierile care au avut loc între Uniunea Europeană și Turcia, astfel încât Turcia să continue să aibă o contribuție substanțială în ce privește primirea refugiaților, dar de asemenea um, ne interesează relațiile dintre paza de coastă din Grecia și paza de coastă din Turcia, pentru că nu trebuie să fie abandonați refugiați în apele teritoriale ale Mării Egee. Ei sunt uh, practic împinși dinspre coasta Turciei înspre coasta Greciei. Și să nu credeți că um, sunt povești ce vă spun. Există chiar un site turc. Au publicat 450 de fotografii în care um, putem să um, vedem acest lucru. Există uh, o insulă apropiată de coastele Greciei, de unde oamenii sunt uh, trimiși înspre Grecia pe mare. Uh, deci oamenii sunt uh, urcați în embarcațiuni și trimiși spre Grecia. Uh, între 15 și 20 de minute aceste bărci ajung la noi. Dar asta este tolerat de către autoritățile Turciei. Dacă ținem seama că fiecare dintre imigranți plătește în medie 5 uh, mii de euro pentru um, uh, acest transfer, uh, ne dăm seama că aceasta este și o mare afacere. Ar trebui ca Turcia să-și controlează mai bine uh, granițele. Și uh, Grecia are obligația să-și controleze granițele. Aceasta poate fi soluția. Altfel, Turcia nu va face decât să câștige din această situație. Mulțumesc foarte mult. Ehm, da, această idee doresc să o preiau. La ehm, Turcia, dacă trimite oamenii, expediază mai departe spre Grecia, face același lucru pe care Grecia îl face către Macedonia, Macedonia o face către Croația, Croația către Serbia. Deci este în felul acesta un lanț de uh, transferarea responsabilității. Deci ori încercăm să spargem acest lanț într-un fel, ori procedăm uh, cum procedează Turcia, dar să ne gândim că Turcia într-o perioadă de 2 ani a uh, primit 2 milioane și jumătate de refugiați. Noi nu am susținut uh, Turcia suficient în eforturi. Statele membre au redus contribuția financiară pentru alimentele destinate refugiaților. Chiar în Germania această contribuție a fost redusă cu 50%. Trebuie să ne gândim că și în Iordania situația este una similară, s-a degradat uh, nivelul de uh, trai pentru acești refugiați. Deci, uh, domnul Timmermans când va pleca la Ankara va încerca să caute o soluție pentru ca acest lanț uh, să uh, fie întrerupt într-un fel. Să uh, înțelegem acest lucru. Toată lumea știe că eu am o atitudine critică vis-a-vis -vis de uh, aderarea Turciei la Uniunea Europeană, dar în această problemă a refugiaților am toată, înțelegere, toată înțelegerea pentru autoritățile din Turcia. Sigur că și paza de coastă până la urmă va trebui să fie finanțată uh, în comun și asta și în baza acordului de la Dublin, pentru că altfel statele care se află la granița Europei fac treaba pe care și, și noi ar trebui să o facem. Noi nu putem sta undeva în centrul Europei picior peste picior uitându-ne la cei care întâmpină aceste greutăți. Tocmai de aceea dorim să ne implicăm și în aceste puncte de primă primire în hotspot-uri și cooperarea noastră trebuie să, să fie îmbunătățită. Poate și sub egida Națiunilor Unite să cooperăm, cooperăm mai intens pentru a mări numărul de locuri în taberele de primire. Deci este o chestiune esențială, lucrurile se întrepătrund. Și Uh, trebuie să ne gândim. Este vorba de 4 milioane de refugiați și încă 7 până la 8 milioane de refugiați uh, uh, care până la urmă în Siria și Irak sunt strămutați. Dacă discuțiile de la Viena nu vor avea niciun rezultat, atunci trebuie să ne imaginăm ce se va întâmpla. lucrurile eh, vor continua să se amplifice dacă nu găsim soluții. Deci, sigur, trebuie să uh, încercăm să uh, căutăm simptomatologia fenomenului, dar să contracarăm cauzele. Trebuie să înceteze războiul. se spune că Turcia are probleme, n-a făcut progrese în ce privește statul de drept și de aceea să nu vorbim cu, să nu dialogăm cu Turcia. Mie mi se pare că este o prostie. Pentru că în felul acesta <laughs> ne dăunăm și nouă, nu, nu um, aducem uh, atingere doar intereselor Turciei. Deci trebuie să um, lucrăm, să judecăm la rece iar în Orientul Mijlociu se întâmplă ceea ce um, în Europa am cunoscut în timpul războiului de 30 de ani, în secolul uh, al XVII-lea, când populația a scăzut foarte mult datorită războiului, molimilor, uh, foametei și uh, atunci era o confruntare între protest protestantism și catolicism, dar uh, acesta era poate pretextul. Acum uh, există poate asemenea probleme între Irak și Teheran? Dacă nu reușim uh, să aducem oamenii la masa negocierilor, nu vom reuși să spargem acest lanț. Noi trebuie să încercăm să controlăm lucrurile, dar uh, nu doar să le controlăm, trebuie să le și soluționăm. De aceea, uh, discuțiile de la Viena uh, trebuie să se orienteze și vis-a-vis -vis de mm, înțelegerile recente la care marile puteri au ajuns până la urmă cu Iranul. Pentru că ă, dacă ne gândim și câți refugiați ar putea să se mai adauge actualului val din Africa, atunci cred că problemele ă, vor fi uriașe. Deci trebuie să ținem seama de aceste probleme pentru a găsi până la urmă o soluție. Eu sunt de părere că ne aflăm aflăm în momentul în care trebuie să ne modificăm prioritățile politice în, din toate punctele de vedere, altfel nici o țară europeană nu va putea să facă față acestei provocări. Deci nu uh, vor funcționa lucrurile doar uh, încercând să suplimentăm puțin un buget sau altul. Trebuie să stabilim o altă ordine a priorităților. Pentru că sunt conflicte pe care niciun stat național nu le poate rezolva de unul singur, nici țările de jos, nici uh, alt stat european. Noi trebuie să spunem deschis și trebuie să spun asta și colegelor și colegilor din Parlamentul European, comisarul Fratini încă acum 11 ani a decis în uh, cadrul Comisiei Europene ca statele din Balcanii Occidentali să fie uh, țări de origine sigură. Da. Acum 4-5 ani, când a apărut problema uh, Lampedusa, Comisia a propus să introducem niște cote care să fie obligatorii pentru statele naționale. Multe state naționale au respins această idee până inclusiv țara mea, până acum o lună. Dacă am fi făcut acest lucru și nu ne bazam doar pe acordul de la Dublin, uh, Poate că lucrurile uh, nu s-ar fi agravat așa de mult. Deci țineți seama, uh, pe plan european s-au făcut o serie întreagă de propuneri care ar fi putut să fie valabile. E bine, până uh, cu o lună în urmă, miniștrii de externe nu au respectat tratatul și au încercat să se opună obligațiilor care decurgeau din tratat și toți cei 28 erau de acord că își pot permite să încalce prevederile contractuale. Deci eu cred că așa cum am procedat în cazul crizei financiare, ar trebui să lucrăm și acum uh, pentru a găsi rezolvarea, ieșirea din impas. Mulțumesc foarte mult. Deci în ce ordine doriți să interveniți? Wer ist angefangen? Äh, dann fangen wir mit, äh, mit Herrn Löffler an. Să începem cu domnul Leffler, care a fost ultimul care a intervenit. Cristian. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit multe comentarii, unele divergente, nu voi putea să țin seama în observațiile mele de toate. Am văzut uh, o serie întreagă de probleme importante care au fost menționate. Dar au existat și confuzii. Confuzii uh, între uh, ideea de migranți și de refugiați. Am auzit insinuări sau observații critice în sensul că Uniunea Europeană ar respinge uh, și ar returna refugiații la granițele Uniunii. Nu, e greșit avem obligația legală și morală să primim refugiați și o facem, dar sunt foarte mulți, de aceea există dificultăți. Dar trebuie să facem o diferențiere față de migranții economici. Aceștia caută o viață mai bună, sigur, din punctul lor de vedere poate fi înțeles, dar nu sunt în aceeași situație de nevoie urgentă de a fi protejați. Și nu trebuie să confundăm cele două categorii pentru că această confuzie ar putea să ducă și la uh, o operare uh, greșită pe plan intern vis-a-vis -vis de ei. După aceea s-a vorbit despre revizuirea Convenției de la Dublin, mecanismului de la Dublin și uh, de uh, găsirea a unei scheme obligatorii de partajare a poverilor. Deci, este nevoie de uh, impunerea unui mecanism de relocare, dar nici la nivelul parlamentar nu există o viziune foarte clară cum trebuie să se deruleze, cum să fie aplicat acest mecanism. Trebuie să recunoaștem că nu există o viziune clară la nivelul statelor membre din acest punct de vedere. Au fost făcute propuneri de către Comisia Europeană ca răspuns la criza actuală. Noi am încercat uh, să impunem un asemenea mecanism încă acum câțiva ani, dar uh, nu a prea a găsit adepți. Trebuie să vă gândiți dacă uh, analizați situația și din propriile țări. Veți ști că au fost întreprinse acțiuni sau propuse acțiuni, dar cărora statelor membre nu le-au dat curs în multe domenii, în zona ă, ă, sud a Mediteranei, dar și în alte regiuni, în partea de est a Mediteranei. Noi încercăm să acționăm. Am mobilizat fonduri într-un volum fără precedent am trecut de 9 miliarde de euro dacă uh, combinăm uh, toate demersurile făcute pentru a găsi niște rute uh, legale, mai sigure pentru misiunile navale din Mediterana, pentru multe alte acțiuni. Deci suma este de peste 9 miliarde de euro Uniunea Europeană este cel de-al doilea, cel mai mare contributor către Comisariatul ONU pentru Refugiați care administrează aceste fonduri. Cred că timpul trece repede. Nu voi face multe alte comentarii, dar voi face unul. Ai făcut cineva trimitere la un fel de epurare culturală sau religioasă în anumite regiuni. Da, într-adevăr, este uh, foarte regretabil și am încercat să contracarăm aceste demersuri de-a lungul anilor. Dar dacă vorbim despre diversitate culturală, despre diversitate interreligioasă. Dați voie să uh, oferim un exemplu bun în Europa, venind în întâmpinarea acestor oameni care încearcă să se refugieze din fața unei uh, situații disperate. Mulțumesc foarte mult. Îmi plac uh, concluziile pe care le-ați tras. O să fac și eu câteva uh, comentarii. Uh, Cred că mobilitatea a devenit o adevărată realitate. Europa trebuie să o recunoască și să găsească soluții. Și alte continente s-au confruntat cu această problemă zi de zi. Acum a sosit momentul să o facă și Europa și pot să vă asigur din uh, contactele pe care le avem la nivel global că toată lumea se uită spre noi cu atenție și trebuie să fim foarte prudenți pentru că ce se întâmplă în Europa va avea consecințe enorme și în afară. În al doilea rând, suntem într-o situație de criză pentru care avem nevoie de un răspuns de criză. Însă pentru fiecare criză există și o oportunitate. Și eu am fost uh, surprins de solidaritatea de care au dat dovadă cetățenii europeni. Am văzut acest lucru în multe uh, țări în Sud, dar s-a văzut acum și în Europa și cred că este un aspect demn de salutat. Aplicarea legii s-a spus foarte multe despre aceasta, lupta împotriva traficului de persoane și problemele de securitate, însă nu va funcționa dacă nu însoțim aceste eforturi și de o dimensiune umanitară, uh, de o dimensiune importantă în ceea ce privește statul de drept și de oferire a protecției necesare. Știm asta din experiențele pe care le-am avut în multe alte părți ale lumii. Din punctul de vedere acum Cred că un membru al Parlamentului din Lituania menționa acest lucru. Dacă vedem ce se întâmplă cu conflictele din Siria și Irak, sunt uh, conflicte multi, multifacetice și trebuie analizate toate aceste fațete. Un aspect ar fi cel al religiei, însă nu este singurul. Sunt conflicte mult mai complexe și dacă vedem situația celor peste 4 milioane de refugiați care se află în țările vecine, ele au părăsit țările lor din mai multe motive, uh, încălcarea drepturilor omului, uh, faptul că sunt uh, persecutați, terorism, și cred că acesta a fost răspunsul care a fost dat de un membru britanic, însă trebuie să fim foarte clari asupra acestor Um, evenimente extreme și a problemei terorismului. Domnul Tenoc, din partea Marii Britanii, spunea că Convenția din 1951 a împărțit uh, perioada de după cel de-al doilea război mondial în două perioade. Această convenție s-a născut practic în urma uh, experienței unor mișcări masive de persoane pe continent după cel de-al doilea război mondial, milioane de persoane s-au deplasat în Europa și tocmai în acest context s-a uh, creat această convenție. Deci nu e vorba doar uh, de un proces individualizat. Revenind la Siria, e clar și știm asta cu toții. Mulți sirieni doresc să se întoarcă la ei acasă atunci când va exista o soluție politică pentru conflictul de acolo. Experiența noastră din mai multe state ne arată că majoritatea dintre ei doresc uh, să se întoarcă acasă și avem uh, speranțe la următoarele convorbiri pentru că avem nevoie de o soluție uh, politică pentru acest conflict. Și un ultim comentariu. Să nu uităm în Europa că în uh, fiecare dintre noi există o părticică de element migratoriu. Și asta se referă și la uh, propria noastră istorie personală atunci când trebuie să ne confruntăm cu realitatea zilei de astăzi. Mulțumesc! Doamna Altuc, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând parlamentarului din Lituania pentru că a adus acest element al uh, traficului de persoane este foarte important să luptăm împotriva traficanților de persoane și instituțiile turce fac eforturi în acest sens. Probabil că vă amintiți că în luna decembrie anul trecut și în luna ianuarie am avut acea problemă a navelor fantome și uh, patnicii de frontieră la nivel maritim au încercat să lupte împotriva acestora. În ziua de astăzi nu mai avem această problemă, dar au, a apărut această nouă modalitate pentru uh, traficanții de persoane care utilizează nave foarte mici, embarcațiuni mici. E foarte greu să luptăm împotriva lor și măsurile de securitate nu sunt suficiente. Trebuie să vedem care sunt cauzele problemei, conflictul din Siria în ziua de astăzi sau poate mâine un alt conflict, o altă criză. Aș dori să vă reamintesc de asemenea că uh, capacitățile instituțiilor turce care au gestionat această problemă la frontiere, această problemă a traficului de persoane, uh, aceste capacități trebuie întărite. Știți și dumneavoastră care este geografia în regiunea Mării Egee. Nu este deloc ușor să se lupte împotriva traficanților de tot felul. Aș mai reaminti că există și tot felul de alte incidente în Marea Egee și rapoarte din partea Amnesty International pe care v-aș recomanda să le citiți. Am avut o cooperare foarte bună cu Europolul în această chestiune pentru a lupta împotriva traficului de persoane și ultimul comentariu pe ziua de astăzi ar fi următorul. Salut faptul că în Uniunea Europeană există deja un nivel de conștientizare crescut față de această problemă și că acest flux masiv de migranți practic a declanșat această conștientizare. Din păcate și victimele din Mediterana au făcut-o, dar acest nivel de sensibilizare trebuie menținut și povara responsabilității trebuie distribuită în mod echitabil. Cred că un parlamentar britanic ne întreba dacă Turcia ar dori să um, redistribuie acești refugiați bineînțeles, așa cum spunea și domnul Gutierrez, este o picătură în ocean, dar este importantă pentru noi pentru că aceasta este o dovadă de solidaritate. Indiferent că e vorba de 1000 sau de 5000 de persoane, este important pentru noi din punctul de vedere al responsabilității partajate. Mulțumesc pentru atenție. Domnul Popovski, mulțumesc. Aș vrea să răspund la trei întrebări care au fost puse aici. Un membru al unui parlament uh, național vorbea de o adevărată provocare pentru că Uniunea Europeană s-a schimbat uh, de când s-au acordat aceste reguli. În principiu, da, sunt de acord cu acest comentariu, dar trebuie să uh, ținem cont de faptul că avem un interes comun, menținerea stabilității și a păcii și oferirea de asistență pentru cei care sunt în suferință. Deci nu ar trebui să ne lăsăm influențați uh, doar la nivel politic. Știu că cu toții suntem uh, responsabili în fața circumscripției noastre. Acest lucru a făcut să existe o presiune extrem de puternică în Macedonia, pentru că există cheltuieli ridicate, dar principala noastră uh, îngrijorare și problemele noastre uh, sunt uh, infime față de îngrijorările sau problemele altor țări, precum Turcia sau unor țări de primire, cum ar fi Germania, Suedia sau Austria, care încearcă să găsească soluții pe termen lung. Din punctul de vedere al strategiei, dacă ascultăm argumentele prezentate de toată lumea, cred că nu ne putem permite să facem un transfer de responsabilitate. Turcia se află acum sub presiune și spune de ani de zile că are o problemă. De aceea avem nevoie de o strategie și știm cu toții că nu recunoaștem problema până când ea nu devine foarte gravă. Am văzut asta în procesul de extindere. Dacă vedem ce se întâmplă în Grecia, în țara mea, în Serbia, Croația, în Ungaria, toată lumea, practic, va trebui să-și asume o parte de responsabilitate, pentru că nu noi am provocat această problemă și nici nu putem controla conflictul la sursă, pentru că noi nu putem singuri să ne confruntăm cu conflictul sirian sau cu alte surse de instabilitate. S-a menționat și problema diferențierii. Un uh, membru al Parlamentului a identificat și problema luptătorilor străini. Dacă ne uităm la cifrele statistice, în jur de jumătate de milion de persoane care au trecut Uh, frontiera, cel puțin în, uh, în Macedonia sau s-au dus mai departe în țările din nordul Europei, Europei. Majoritatea sunt bărbați, în jur de 40 de ani, 30-40 de ani. Avem probleme pentru a-i înregistra. Ne confruntăm în această vară cu o problemă în care aveam 12.000 uh, de persoane la frontieră. O problemă foarte gravă și imposibilitate din punct de vedere fizic să înregistrăm pe toată lumea, pentru că nu știe nimeni până la urmă câți dintre ei au trecut și au ajuns în Europa continentală și, occidentală și în ce fel. Problema este că ne e foarte greu să controlăm trecerile ilegale, este absolut imposibil, nimeni nu trebuie să-și imagineze că toată lumea este înregistrată, este imposibil din punct de vedere fizic și pe de altă parte trebuie să ne punem problema consecințelor. Aici am putea avea responsabilitatea pentru această posibilitate de diferențiere și uh, pentru a vedea cine ar putea participa în mod potențial în uh, conflictul sirian. Însă, deocamdată nu se iau amprente digitale, deci nu știm prea bine și nu ne putem pronunța câți ar putea fi de acest gen sau unde se află. Și un ultim comentariu. Dacă nu trecem de la strategia transferului de responsabilitate la aceea a partajării responsabilității, a recunoașterii interesului comun, atunci nu vom avea nicio soluție definitivă. Din punctul nostru de vedere, nu suntem neapărat îngrijorați de problema tranzitului, ci ne îngrijorează mai mult problema surselor, pentru că dacă nu rezolvăm această problemă a surselor, niciuna din aceste țări care se confruntă cu refugiații sau cu imigranții economici nu va putea face față situației. Mulțumesc! for... Mulțumesc, domnule Brock. Spune doamna Nincici, așteptând o soluție amplă politică pe care ați menționat-o dumneavoastră și pe care o sperăm cu toții, Serbia este gata să facă tot posibilul în măsura capacităților pentru a contribui împreună cu alte țări afectate din regiune în Balcanii de vest la o mai bun control și o mai bună gestiune a crizei pe ruta Balcanilor. Este clar că acesta este un obiectiv comun între Uniunea Europeană și uh, Serbia, care dorește să intre în Uniunea Europeană. Solidaritatea ca precondiție pentru aceste eforturi este clară că noi vom încerca să continuăm în acest spirit. De asemenea, vom continua discuția despre relocarea migranților. Având în vedere acestea, um, voi menține punctul de vedere cu privire la asistența financiară și sper să găsesc uh, înțelegere și susținere din partea Comisiei dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Vreau să vă mulțumesc uh, în mod special pentru timpul pe care ni l-ați acordat și uh, pentru ceea ce ne-ați spus. Pentru mine a fost o dezbatere foarte utilă și cred că a fost în general utilă. Am înțeles mai multe lucruri mai bine și ceea ce am înțeles și mai bine este că trebuie să cooperăm cu membrii și non-membrii ai Uniunii pentru că acesta este în interesul nostru comun. Trebuie să rezolvăm această problemă care nu este una ordinară, este una foarte complexă și care datează de fapt de 30 de ani până la urmă. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați ajutat să găsim uh, soluții și să înțelegem problema. Acum uh, mergem la prânz, avem un uh, prânz cu colegii de la Parlamentele Naționale și cu șefii de delegații care ne va, va avea loc în celelalte, cealaltă clădire, iar cu ceilalți uh, delegați la etajul 3 din această clădire. Vă urez poftă bună și ne vedem mai târziu. Mulțumesc! Thanks a lot. I'm just passing the call to Khan and I'll let you know whether I will be able to join.